So, good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fahren fort mit der Bună dimineața, stimați colegi. Continuăm ședința comisiei noastre. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi acum. Este vorba despre lista de relocare a emisiilor de carbon a Comisiei Europene. Există o rezoluție în acest sens o rezoluție scrisă de o serie de membri ai comisiei noastre. Vom discuta această rezoluție în dimineața asta. asta. Ieri după amiază nu mai uh, aveam uh, o sală plină. Unii dintre membri au dorit să votăm și să discutăm această, această rezoluție după discuția pe care o, o vom purta cu domnul Dimas. Um, au existat și propuneri legate de discuția acestui subiect mâine, mâine după amiază, însă eu consider că în dimineața aceasta vom putea uh, rezolva problema și urmează să votăm rezoluția după, după discuția cu domnul Dimas. Da, domnule președinte, am adoptat proiectul de ordine de zi, așa cum ne-a fost propus ieri, și cred că dacă amânăm o decizie atât de importantă, nu cred că ar trebui să o amânăm pe baza unui mail primit ieri seară din partea secretariatului. Cred că ar trebui să discutăm mai uh, intens problema, pentru că este una foarte importantă. Votul acesta este unul uh, cu o mare greutate. Grupul uh, meu parlamentar este de acord cu amânarea discuției, însă ne dorim ca această discuție să fie purtată cel târziu până la ora 12 și un sfert, 12 jumate. Nu suntem de acord cu amânarea discuției pentru mâine, mâine după amiază. Însă, da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să purtăm mai întâi de toate o discuție cu domnul comisar, însă, totuși, uh, mi-aș dori ca pe viitor astfel de decizii să fie luate o da- sau uh, prin, uh, în urma consultării coordonatorilor. Uh, îți mulțumim, domnule Zeber, suntem într totul de acord, nu amânăm discuția pentru după amiază sau pentru mâine. Vom vota până la sfârșitul ședinței de dimineață. Această decizie sau această propunere a fost făcută nu în timpul serii, ci la finele reuniunii de ieri. Această reuniune trebuia să fie, la această reuniune trebuia, trebuiau să fie prezenți toți membrii, însă în orice caz, în cadrul discuției am stabilit că această amânare nu trebuie să aibă loc. Bine, trecem acum la discuția cu privire la punctul 7. Mi-aș dori ca întâi de toate cei care au propus această rezoluție să ia cuvântul. Mai apoi uh, vom, îi vom asculta pe toți cei care doresc să ia cuvântul. doamna Hasi ia cuvântul. Uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat deja această chestiune mai devreme și cred că principalele puncte au fost deja prezentate în cadrul acelei dezbateri. Oricum, foarte pe scurt, principalele probleme sunt cele legate de decizia de comitologie. Aș vrea să reamintesc un lucru colegilor, și anume că această problemă a alocării gratuite a emisiilor de carbon pentru industrie a fost una dintre bătăliile cele mai mari pe care le-am dat noi în uh, tot sistemul și directiva pentru uh, comerțul cu emisii. Parlamentul dorea să se folosească în special metoda licitației. Aceasta era o opinie majoritară în Comisia ENVI și de asemenea în Comisia pentru Industrie. Și anume ca principiul alocării pentru industrie să fie acela făcut prin licitație. Însă există anumite sectoare și subsectoare de activitate care, după anumite analize, e clar că suferă de acest risc semnificativ al relocării emisiilor de carbon și pentru aceasta e nevoie de o alocare liberă. Procesul legislativ a fost oarecum special, să spun așa, pentru că principala decizie în acest domeniu se ia, de fapt, la nivelul prim-ministrilor, la nivelul summitului. Deci nu este o procedură legislativă obișnuită. Iar compromisul la care am ajuns în această privință era ca criteriile pentru relocarea emisiilor de carbon să fie destul de extinse, astfel încât majoritatea sectoarelor de activitate să îndeplinească criteriile necesare pentru aceasta. Însă, ni se acordase ca parte a compromisului și faptul că atunci când evaluăm această problemă a relocării emisiilor de carbon, să ținem cont și de acțiunile făcute de țările terțe. Și de criteriile de eficiență energetică a sectoarelor industriale din aceste țări terțe. Această parte a compromisului care ne-a fost acordată oarecum majorității parlamentare pe care o reprezentam noi, n-a fost însă implementată pe lista sectoarelor de activitate așa cum a fost ea concepută de comisie. Așa că Departamentul Juridic al Parlamentului spune următoarele. Spune că nu există un temei juridic foarte clar pentru a susține această decizie. Aceasta este evaluarea făcută de ei, însă trebuie să spunem că aici nu e doar uh, problema de a aduce, de exemplu, comisia în fața curții, în fața tribunalului. E vorba mai mult de o problemă de evaluare politică pentru că procedura legislativă la care s-a ajuns prin codecizie trebuie să respecte obiectivul inițial al procesului legislativ. Și cred că această listă a sectoarelor și subsectoarelor de activitate din industrie nu este satisfăcătoare. La întâlnirea pe care am avut-o cu Comisia și unde am discutat acest punct, Comisia ne-a spus că s-ar putea ține cont de aceste acțiuni ale țărilor terțe pentru a defini procentele aplicabile și care reprezintă criteriile necesare pentru relocarea emisiilor pentru aceste sectoare. Există și un alt punct politic important. Pentru colegii care au vizitat Statele Unite, săptămâna trecută. Eu una n-am participat la acea delegație, nu știu dacă s-a vorbit deja în discuțiile dumneavoastră anterioare, dar există un lucru clar și anume că în dezbaterile pe care am avut în Statele Unite se înțelege că Uniunea Europeană oferă alocări de emisii industriilor foarte puterne, puternic uh, poluante și aceasta a fost interpretată ca fiind o legislație destul de uh, slabă din partea noastră. Și acum mai avem doar foarte puțin timp până la Copenhaga, până la întâlnirea pe tema climei și cred că n-ar fi un semnal foarte potrivit din partea Uniunii Europene dacă Parlamentul ar da undă verde unei decizii care ar însemna că peste 70% din emisiile acestei industrii sunt acoperite de directiva care sunt acoperite de directiva specifică ar primi această alocare gratuită. Se spune că după încheierea unui acord la nivel internațional, această decizie ar trebui să fie revizuită. Iată deci, e clar pentru noi cum am putea bloca această decizie, iar în ceea ce privește calendarul, putem spune că avem nevoie de această listă doar începând cu 1 ianuarie 2013. Deci mai avem destul timp la dispoziție pentru a rescrie această listă, astfel încât să se țină cont de toate criteriile care sunt impuse la nivel legislativ și, pe de altă parte, să ne asigurăm că lista finală va fi în sfârșit în vigoare la 1 ianuarie 2013 și va ține cont și de rezultatul negocierilor internaționale. Mulțumesc! Danke, Satu Hassi. Äh, sie hat bereits... Îți mulțumim, doamnă Hasi. Ați făcut deja referire la un aviz al serviciului juridic, însă, în fond și la urma urmei, este o o problemă de natură politică și acțiunea trebuie să fie una politică, nu-i așa? În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, vom discuta și mâine dimineață pe această temă. Legea Boxer Kelly are, stipulează un alt instrument E clar că Statele Unite ale Americii caută o nouă, o nouă metodă pentru a-și proteja industria și, uh, fără un instrument pentru protejarea industriei, au spus clar că nu va exista niciun fel de lege, lege privind protej- protecția mediului înconjurător. Mă, e clar că vor uh, pune în aplicare toate aceste, aceste uh, lucruri discutate deja. Domnul Karl-Heinz Florenz acum. Te-aș uh, ruga în momentul în care vorbești despre uh, voința politică din ultima legislatură să fii foarte atent pentru că am, voința noastră era cât se poate de clară, nu? Dorința noastră este cât se poate, era cât se poate de clară, doream uh, crearea unei liste privind alocarea uh, emisiilor. Am spus că această listă trebuie să fie creată până la finele anului 2009 și lucrul acesta este inclus în text și am spus că pentru că, tocmai pentru că știm că uh, Europa trebuie să meargă înainte, uh, dorim să emitem certificate, această captare și stocare a carbonului rămâne în uh, vigoare până în momentul în care vom obține o reacție clară din partea celorlalți actori la nivel mon- mondial. Așadar, nu mi se pare corect să spui că nu a existat o voință politică. Acest uh, sistem de comercializare a uh, Uh, emisiilor nu ar fi existat dacă nu am fi inclus și această componentă a alocării, uh, relocării emisiilor. Dacă comisia întârzie totul lucrul acesta, um, asta este vina sa. Eu nu pot decât să mă bazez pe expertiza comisiei uh, expertiza pe care am primit-o și noi. Și tocmai de aceea cred că această listă trebuie să fie votată astăzi într-o manieră pozitivă. Și încă ceva um, vis-a-vis de Statele Unite ale Americii. Americanii au știut că nu uh, favorizăm aceste taxe uh, de uh, frontaliere, ci această ci vom încerca, cel puțin atâta timp cât nu există un tratat la nivel internațional, să folosim uh, acest sistem al licitației. Aceasta este opțiunea noastră. Nu sunt un jurist, însă în momentul în care am citit uh, alături de juriști acest text, uh, ei mi-au uh, atras atenția asupra faptului că principiul principalul motiv pentru care am putea vota împotriva uh, textului prezentat de comisie nu există. Nu vreau să distrug această formulare din, punct, din motive juridice. Există motive politice pentru care, nu am putea, pentru care am putea să nu votăm pentru acest text, însă, din punct de vedere uh, juridic, totul este cât se poate de perfect. Și Tocmai de aceea consider că, în ceea ce privește sistemul de comercializare a emisiilor, Com- comisia și-a ținut cuvântul, poate ne-a înșelat în alte domenii, însă, în orice caz, în acest uh, domeniu a fost uh, onestă și tocmai de aceea nu consider că ar trebui să votăm împotriva acestui, uh, acestei formulări. Domnul Chris Davis acum. Mulțumesc. Lista sectoarelor care trebuie excluse din licitație este atât de extinsă încât subminează întregul principiu care stă la baza sectorului energiei. Scopul este 200 20%, o reducere de 20%. Nu știu dacă până la urmă va mai avea importanță pentru că reducere de 20%. Asta este un obiectiv uh, la care se ajunge foarte ușor. Uh, prin cumpărarea de credite din țări terțe, de exemplu, este o, o țintă total lipsită de ambiție. Putem, o putem folosi doar prin utilizarea ETS-ului prin uh, economisirea de energie. Deci este absolut o țintă lipsită de orice fel de ambiție. Deci dacă votăm pentru această rezoluție sau împotrivă, în realitate nu contează prea mult. Pentru că dacă scopul este doar 20%, atunci practic este o, uh, înseamnă că am ratat, pentru că doar Uniunea Europeană de una singură nu poate salva lumea. Trebuie să uh, găsim un nou plan de ceva mult mai ambițios decât până acum și dacă vom ajunge la un acord la Copenhaga, obiectivul nostru trebuie să fie mult mai ambițios și atunci uh, Comisia trebuie să revină cu propuneri noi. Și noi va trebui să recunoaștem că industria va trebui să suporte consecințele. Uh, o utilizare mai mare a licitațiilor este un mod de a ne asigura că acest sistem de comercializare funcționează corespunzător. Dar eu aș întreba când va veni Comisia cu o listă revizuită și care va fi rolul nostru de jucat în asta. Pentru că până acum nu am avut niciun rol de jucat. Și știți, cu, știți uh, toți cei care au făcut parte din uh, din delegația de negociatori, pentru că până la urmă decizia a fost luată de miniștri sau la niveluri mai înalte. Noi n-am avut până la urmă un cuvânt de spus. Deci în acest proces de co-deciziune uh, din păcate nu a funcționat și noi nu am avut aproape nimic de spus aici până la urmă. Deci dacă vom avea un succes la Copenhaga sau la anul, ce va face comisia? Asta se întreba eu după, după cum văd eu, legislația nu este clară. Se tot fac referiri, vom mai vedea peste un an, peste șase luni, dar asta vreau să știu eu când, când exact va veni Comisia cu noi propuneri. Noi trebuie să facem gesturi simbolice, pentru că dacă rămânem doar la reducerea de 20 la 100, nu va fi suficient, nu dăm semnale suficiente. Eu... Commission that it will come back and present new proposals. Aș dori un angajament din partea Comisiei că va veni și ne va prezenta obiective mai ambițioase la un termen precis. Dacă nu am așa ceva, voi vota împotriva rezoluției. Dacă domnul comisar Dimas ne va da o garanție în acest sens, foarte bine, dar dacă nu, eu voi face și eu un gest și uh, voi vota, după cum uh, am spus, pentru a reaminti Comisiei și Consiliului că dorim să ni se acorde mai multă importanță și dorim ca toată lumea să-și uh, uh, asume angajamente clare în direcția unei atitudini mai ambițioase, nu numai în mod general, dar și în mod particular. Am Linda McKevin. Linda McKevin. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că Că nu e adevărat că acest Parlament nu a avut un cuvânt de spus în, uh, în legea privind comercializarea uh, emisiilor. Este pur și simplu fals. Pentru că, știu, am avut dezbateri în comisie, am votat în octombrie, am avut trialog și am avut timp de săptămâni întregi asemenea trialoguri și în grupul meu politic am avut discuții nesfârșite uh, detalii. Nimic nu a fost mai discutat decât uh, legea aceasta privind comercializarea. Uh, am discutat toate detaliile. Haideți să nu începem să spunem că to- uh, totul s-a decis la nivel de prim-ministri. La început, și cred că mi-amintesc corect, comisia noastră a votat pentru termenul iunie, un termen de iunie 2000 10 și este foarte logic pentru că articolul 10b intra în vigoare, articolul prin care se spune că Comisia va prezenta o listă de sectoare. Și deci era foarte logică data limită de iunie 2010. Dar ca parte a compromisului politic am uh, mutat-o la martie 2010 în comisia noastră. Și apoi, în discuțiile împreună cu Consiliul, deci nu la, nu la summitul european, Consiliul a venit cu data de decembrie 2009. Asta mm, ca urmare a lobby-ului din partea uh, uh, industriei și unii care stau în spatele sălii din partea industriei au învățat deja că mutarea în continuă acestor date, date arbitrare, până la urmă nu duce la nimic bun. Deci de aici a provenit data până la urmă și s-a hotărât în cadrul trialogurilor, nu la summitul european. Summitul european a hotărât doar patru uh, elemente. Uh, dacă mi-am bine. Unul era hotărător, adică uh, uh, acordarea de certificate gratuite um, să intre în vigoare până în 2027. Au mai fost decizii despre Polonia, deci nu s-a hotărât foarte mult la, la summitul european. Haideți să nu pretindem că deciziile în legătură cu ETS s-au luat fără democrație. Grupul meu politic este destul de divizat în această problemă. Uh, și vom uh, asculta cu atenție la ce uh, uh, va avea să ne spună reprezentanții, reprezentantul Comisiei Europene și de asemenea domnul comisar Dimas ce va avea de spus. Ar fi bine dacă am putea să abordăm această problemă doar din punct de vedere politic, pentru că eu aș spune că eu n-am vrut, da, n-am vrut luna decembrie și că lista e uh, uh, prea lungă. Dar este o problemă de comitologie, nu de politică, în strictul sensul. Uh, dacă noi astăzi respingem lista, va trebui să ne ducem la plenară. Dacă câștigăm în plenară și, câștig, și uh, uh, respingem lipsa, lista, mă scuzați, atunci vor putea fi interpretări juridice foarte diferite față de ceea ce vom fi făcut noi. Aici suntem Parlamentul și trebuie să respectăm legea. Deci legea contează. Din partea Comisiei, în această dimineață, noi avem nevoie de claritate în legătură de modul în legătură de motivul pentru care nu au luat în considerare uh, informațiile din partea țărilor terțe, ce informații anume au solicitat uh, conform articolului 10a al legislației și partea a doua, cum va funcționa articolul 10b la care nu s-a referit nimeni din, din partea lobiștilor. Deși articolul acesta este foarte important, important, ne spune că în lumina acordurilor internaționale, Comisia până luna iunie anului viitor va evalua, mă rog, ajustarea proporției de certificate gratuite acordate conform articolului 10a și eu aș vrea să știu când uh, uh, ne va face o propunere comisia, ce metodologie va utiliza pentru a, pentru a întocmi lista uh, Bine, eu nu știu dacă doresc într-adevăr să-mi pierd vremea cu toate, toate uh, uh, date, detaliile aceste tehnice. Deci este vorba de comitologie și haideți să nu facem o listă politică, pentru că nu vom face decât să o lungim la nesfârșit. Deci, ce înseamnă articolul 10a? Poate să se lungească această listă, poate să fie mai scurtă. În legislație se spune că pot fi adăugate sectoare la listă după ce, a fost, după ce va fi adoptată. Uh, dar când este adoptată formal această listă din punct de vedere legal? Acum sau după Copenhaga? Deci pot uh, anumite sectoare să fie incluse sau excluse de pe listă după Copenhaga, astfel de lucruri. Știu, unii colegi ar putea avea și alte întrebări pentru comisie, sigur. Astea ar fi lucrurile care m-ar interesa. Și în ultimul rând, vreau să spun că nu ar trebui să ne facem iluzii. Că dacă uh, dacă noi uh, uh, ne luptăm în favoarea acestor certificate gratuite, asta înseamnă că am scăpat de presiunea industriilor. Numărul de certificate gratuite uh, vor, numărul de certificate gratuite care vor fi acordate principalelor sectoare nu vor face decât să se alăture certificatelor deja acordate acestora. Deci, cred că Comisia ar, ar putea să ne explice încă multe lucruri. Și mai sunt încă multe probleme în legătură cu această listă. Dar trebuie să ne reamintim, până la urmă, după cum am mai spus, că vorbim aici de procedura de comitologie și vă mai rog, haideți să nu rescriem istoria uh, sistemului de comercializare de certificate de emisii, vă rog. Vielen Dank. Uh, der nächste Mulțumim. Richard Zeber are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur tuturor întrebărilor adresate de antevorbitoarea mea, în special uh, în legătură cu articolul 10. Vreau să vă amintesc că suntem în mijlocul procedurii de comitologie și uh, puterile Parlamentului sau prerogativele sale sunt uh, reduse. Însă avem posibilitatea de a re- respinge o astfel de rezoluție și cred că evaluarea serviciului juristic ne arată clar că nu merită, practic, să votăm împotriva acestui text. Așadar, uh, există o serie de de elemente care vorbesc în favoarea acestei rezoluții. Vreau să mă alătur de asemenea tuturor celor spuse de domnul uh, Florenț. Există o serie de motive din punct, politice de a vota împotriva acestei rezoluții. Însă, din punct de vedere al contextului, dați-mi voie să vă amintesc faptul că industria noastră este de două ori mai eficientă din punct de vedere energi- energetic decât uh, competitorii noștri. Dați-mi voie să vă amintesc că unele dintre pro- producțiile sau tipurile de producție la nivel industrial pot fi îmbunătăț îmbunătățite din punct de vedere al eficienței energetice și dați-mi voie să vă amintesc că, că nu uh, este co- corect ca acest uh, sistem de captare și stocare a carbonului să fie în continuare în vigoare după adoptarea acestei uh, liste. Uh, deci este, este irațional ca companiile să mai cumpere și diferite alte certificate pe lângă toate aceste responsabilități legate de captare și stocare. În momentul de față ne dăm seama că industria este obligată, odată cu, uh, cu adoptarea acestei liste, în orice caz să devină mult mai uh, eficientă. Sau cel puțin procesele de producție trebuie și pot fi uh, mai eficiente. Să ne amintim că Europa are 10% din toate emisiile de dioxid de carbon la nivel mondial și dacă ne asumem aceste responsabilități înainte ca discuțiile de la Copenhaga să fi dat un rezultat, o facem pentru a dovedi clar angajamentul nostru nostru și consider că dacă votăm împotriva acestei liste, nu o să aducem un beneficiu industriei, locurilor de muncă din Europa, Europa competitivității Europei. Consider că trebuie să votăm în favoarea acestei rezoluții dacă e să sprijinim toate aceste sectoare economice la nivel european. Consider că propunerea Comisiei este una bună, de fapt ea se bazează pe acordul tuturor uh, statelor membre la nivelul Consiliului și tocmai de aceea trebuie să ne întrebăm dacă noi suntem acum forumul corect uh, care să respindă această formulare. Bineînțeles, ar trebui să evaluăm dacă din motive formale, dar și din uh, motive de conținut, ar trebui să să votăm împotriva acestei for- formule și a acestei legi sau liste privind relocarea uh, Uh, emisiilor de carbon. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Văd uh, că există o mulțime de membri care au luat parte la ședința de astăzi. Noi tot cerem o sală mai mare. Bine, e, e normal că la o astfel de dezbatere să fie atâția membri de față, da, trebuie să rezolvăm problema aceasta a sălii. În al doilea rând, avem uh, o serie de uh, proiecte pe care le vom vota astăzi. V-aș ruga să fiți atenți, uh, să vă căutați cartelele de vot. Ar fi păcat ca la începerea votului să nu le aveți la îndemână. Domnul Callahan are acum cuvântul. Thank you, Chairman. I'll be as brief as possible. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Cred că problema e foarte clară. Indiferent cum am ajuns la această situație, fie că ne place sau nu, e vorba de acorduri politice care s-au făcut în ultimul mandat parlamentar și iată cum a ajuns Comisia la această listă care va fi prezentată la sfârșitul anului 2009. Deci nu știu argumentele celor care propun aceste rezoluții. Dacă spun că nu sunt de acord cu lista comisiei, atunci foarte bine, atunci ar trebui să auzim de la ei ce sectoare ar dori să vadă excluse de pe a, această listă. Linda a vorbit despre sectorul vitivinicol, nu știu dacă este o expertiză calificată sau nu, dar există alte sectoare importante europene cu, care oferă multe locuri de muncă și cu toții știam de această problemă a relocării emisiilor de carbon și nu are niciun <clears throat> sens să le relocăm în alte părți ale lumii, de unde oricum există mult mai multe emisii decât uh, în Europa. Deci în felul acesta nu facem decât să exportăm cu succes uh, mii de locuri de muncă. Comisia și-a făcut datoria în calendarul prevăzut și, din punctul meu de vedere, nu are niciun sens să respingem această listă. Iar cei care propun această măsură, atunci ar trebui să ne spună și ce sectoare ar propune să fie excluse de pe listă și să avem o dezbatere pe această temă și să vedem după aceea dacă procedura de comitologie este corectă sau nu și cum o putem monitoriza. Însă oricum, faptul e că am cerut comisiei să elaboreze această listă, acest lucru s-a făcut, experții s-au pronunțat și ar trebui să acceptăm această expertiză. Sunt de acord de asemenea cu domnul Ziber și, într-adevăr, sunt multe companii care așteaptă să ia decizii de investiție, să vadă dacă să-și reducă, să-și mărească producția, multe companii care sunt deja operaționale la nivel internațional în multe părți ale lumii și cred că ar trebui să fim foarte atenți în legătură cu legislația care ar trebui să-i încurajeze sau nu să delocalizeze în afara Europei. Și, bineînțeles, dacă ajungem la un acord la Copenhaga, cred că cel mai bine ar fi la momentul actual să adoptăm această listă și să respingem această rezoluție. Mulțumesc! Danke, pas, Eckert. Thank you, Mr. Chairman. Domnul Nicot. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau aici să schimb nimic, nu vreau să scot sau să introduc noi sectoare de activitate pe listă. Aceasta nu este datoria mea. Datoria mea este să vedem acum în ce măsură Comisia a făcut ce trebuia să facă în conformitate cu directiva adoptată anul trecut. Și pe mine nu mă interesează cine ce a adoptat. Mă aflu aici, citesc directiva care a fost adoptată și trebuie să evaluez dacă Comisia și-a făcut datoria sau nu. Și trebuie să ne asigurăm de un lucru. Noi nu suntem aici doar pentru a face o evaluare juridică, ci și una politică în legătură cu Comisia, să vedem dacă și-a făcut datoria. Iată, așa cum spunea și doamna McAven, e important să ținem cont de ce spun serviciile juridice, dar pe de altă parte și noi avem alte responsabilități politice care trebuie să ia niște decizii în funcție de ceea ce spune serviciul juridic. Și iată, dacă citim, dacă analizăm expertiza făcută de serviciul juridic, ei afirmă că ei nu pot evalua în ce măsură e bine sau nu să se țină cont de măsurile și de eficiența energetică a țărilor terțe. Ei sunt de acord că acest lucru n-a fost luat în considerare de comisie și ar putea avea o anumită influență asupra listei și că din punct de vedere științific ei nu se pot pronunța dacă e o decizie bună sau nu. Deci iată, este o decizie politică din partea Comisiei să prezinte această listă. A existat acel termen până la sfârșitul anului 2009 Însă aceasta nu înseamnă că această listă trebuie să fie completă. Este o listă inițială și în fiecare an se pot adăuga noi sectoare de activitate, deci ea poate fi din ce în ce mai lungă. Există o singură oportunitate de a o face însă mai scurtă și aceasta după negocierile de la Copenhaga. Atunci când am avut ultima dezbatere în urmă cu o lună și am întrebat comisia care sunt criteriile de evaluare, comisia n-a știut să răspundă la această întrebare. A spus nu vom face evaluare. Deci există o singură oportunitate de a face ca lista să fie mai scurtă. Iată de ce. Spuneam, este o decizie politică pentru a face lista mai lungă, este de asemenea o decizie politică să nu se țină cont de datele pe care le primim din țările terțe, încă o dată decizie politică, deci și din partea noastră avem datoria de a face o decizie politică din partea Parlamentului. Și cred că doar acele companii și acele sectoare de activitate pentru care știm 100% că vor face parte din aceste relocări de emisii ar trebui introduse pe listă și după aceea până în 2013 mai avem timp să adăugăm și altele. Deci eu obiectez din punct de vedere politic pentru că aceasta este datoria mea față de decizia luată de comisie o decizie pe care nu o susțin pentru că nu este în conformitate cu directiva care spune că prima bază, prima metodă utilizată trebuie să fie licitația. Iată deci decizia politică pe care o iau eu aici în calitate de parlamentar. Am Oreste Rossi. Domnul de Rossi. Acord cu interventul, în particular, Mulțumesc, sunt de acord cu ultimele două intervenții domnul Zeber și domnul Callahan, cred eu, eu cred că a aprobat această uh, rezoluție și a contesta lista comisiei ar însemna că încă și mai mulți oameni și-ar pierde locul de muncă în Europa pentru că ar putea ca alte firme să-și închidă firmele și să se mute în alte țări țări care, spre deosebire de ceea, de presiunile care se fac asupra firmelor italiene și europene, nu respectă regulile competiției și a bunului comportare, bunului comportament în domeniul emisiilor. Pot să fac uh, un exemplu, pot să dau exemplu Chinei, dacă facem o comparație uh, cu ce s-a întâmplat cu industria din Europa și în China. Uh, s-au pierdut locuri de muncă, eu cred, din cauza presiunilor cu, cu emisiile de dioxid de carbon și în alte țări, uh, în, concurenții noștri au emis mult mai mult deci, până la urmă, toate acestea nu vor face decât să se piardă și mai multe lucruri de muncă și această rezoluție a fost uh, depusă de colegi care, pre, care aparțin de acea zonă a stângii, care ar trebui să fie cea care să fie cea mai apropiată de nevoile lucrătorilor din Europa. Într-un astfel de moment de criză, Bine, eu am auzit uh, colegi care au spus că s-a dat dovadă de un spirit negativ în fosta legislatură, dar uh, în fosta legislatură, dragi colegi, nu era acea situație de criză. Locurile de muncă pierdute nu se puteau compara cu cele care se pierdați. A continua a persista într-o direcție care oricum a creat probleme este total greșit. Noi astăzi trebuie să încercăm să ajutăm firmele noastre, nu ca să plece în patru zări și ca să rămână în Europa, să ofere locuri de muncă în Europa și apoi apărarea mediului înconjurător. Sigur că nimeni nu se opune acesteia, dar nu putem să facem fără a pierde locuri de muncă. Așadar, uh, ca membru a delegației Partidului Lega Nord, uh, voi vota clar contra acestei rezoluții. Noi credem că această listă poate să fie îmbunătățită și pusă în aplicare dacă oricum nu poate să fie anulată, după cum se cere prin această rezoluție. Um, Vă mulțumesc. Domnule Rossi, spuneam și ieri că periclitarea locurilor de muncă nu se datorează uh, protecției mediului înconjurător, ci uh, se datorează speculațiilor de la bursă. Acest sistem oricum trebuie să intre în vigoare în 2013. Haideți să nu amestecăm oalele aici. Doamna de Brân are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer la câteva elemente. În primul rând, în ultimul mandat legislativ am discutat această temă, am adoptat pachetul, nimeni nu a fost în totalitate satisfăcut, dar suntem de acord că acest pachet există. Și, ca urmare a discuțiilor, Comisia trebuia să ne prezinte această listă până la finele anului 2009 nici unul dintre cei care au propus rezoluția de, pe care o discutăm astăzi nu pune nu-și dorește să se întoarcă la discuțiile de atunci. Comisia avea responsabilitatea de a prezenta această listă până la finele anului 2009, pornind de la anumite criterii, iar noi, Parlamentul European, trebuie acum să ne asumăm responsabilitatea de a evalua dacă Consiliul sau Comisia a, au folosit uh, criteriile corecte pentru elaborarea acestei liste. Aceasta este responsabilitatea noastră, precum uh, a fost uh, formularea listei responsabilitatea lor. Aceasta este partea care ne revine conform legislației am, uh, ne-am uitat la propunerea făcută de comisiei și cred că suntem cu toții de acord că anumite criterii nu au fost uh, transformate în realitate sau nu au fost luate în considerare. Spre exemplu, eficiența energetică a instalațiilor din state terțe, precum și angajamentele asumate de aceste uh, state terțe. Și dacă acestea nu, acest aceste criterii nu au fost asumate în procesul de elaborare, cred că noi, ca Parlament, trebuie acum să cerem Comisiei să elaboreze o nouă listă care să întrunească toate criteriile uh, cuprinse în legislația pe care am votat-o, de fapt. Vă mulțumesc, domnul Lize. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să accentuez din nou cele spuse de domnul Sieber și de domnul uh, Florence. Chiar dacă nu este aspectul hotărător, trebuie să înțelegem clar cum a evoluat procesul legislativ anul trecut. Doamna Hasi a spus că în Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Industrie uh, votul a, a fost uh, realizat într-o manieră diferită decât cea pe care o abordăm astăzi. Însă asta nu înseamnă că Parlamentul n-a sprijinit acest uh, sistem al, uh, al captării și stocării uh, de dioxid de carbon. S-au cerut părerile tuturor comisiilor implicate, s-au luat poziții aceste luări de poziție au fost uh, transmise de către diferite alte comisii, iar Parlamentul a votat mai apoi. Noi am fost uh, singura uh, comisie parlamentară care a pus sub semnul întrebării acest proces, celelalte comisii parlamentare au fost de acord cu, uh, cu el și tocmai de aceea la finele anului trecut am uh, adoptat această, această lege privind uh, alocarea gratuită, gratuită a emisiilor și, de asemenea, relocarea emisiilor. Ei, acum nu cred că putem să spunem că membrii comisiei noștri nu au fost consultați. S-a spus uh, clar că o că uh, parlamentele naționale nu au fost, uh, sau părerea lor nu a fost luată în considerare. Am, ne-am confruntat și aici, la, la nivel european, cu problema cu care se confruntă acum Statele Unite ale Americii. Ei, toate discuțiile purtate la nivel național nu au avut uh, efect de lege. Nu, în momentul de față, e clar că trebuie să creăm un text legislativ, asta pentru ca toate măsurile pe care le-am decis în uh, în uh, decembrie să fie implementate sau nu. Și un alt argument cu care nu sunt de acord este acela că eficiența uh, energetică este mai uh, proastă în toate statele terțe. Ei nu sunt de acord cu lucrul acesta. Există, mai mult ca sigur, în China și Brazilia, o serie de sectoare industriale sau companii care uh, sunt la fel de eficiente din punct de vedere energetic ca și cele din Europa. Ei, noi ne vom întâlni cu membrii și reprezentanții industriei săptămâna viitoare uh, și îmi dau seama că va fi foarte greu să le explic acestor, uh, acestor reprezentați uh, textele noastre legislative, ținând cont de toate urmările uh, pe care această lege le-ar putea avea asupra costurilor lor. Um, mă refer în special la industria oțelului, care nu va mai fi produs în Europa, ci mai mult ca sigur va fi relocat, um, pornind de la această legislație. Un alt uh, element. Am, s-a spus uh, că am renunțat la ambițiile iterate cu privire la protecția mediului înconjurător. Să ne uităm la starea de fapt. În momentul de față, com- comercializarea emisiilor se realizează fără licitație. O serie de state europene, precum Germania, uh, Regatul Unit, nu nu uh, comercializează emisiile de carbon pornind de la un proces de licitație decât în proporție de 10%. Prin urmare, cu siguranță, în urma adoptării acestei, uh, acestui uh, text, se vor intensifica procesele de licitație. Dacă ne uităm la, la benchmark, care este atât de cri- criticat acum, dacă și dacă ne, acest uh, benchmark ar fi fost introdus de la bun început, cu siguranță situația nu ar fi fost uh, cea cu care ne confruntăm în momentul de față. Cu siguranță acest instrument ar fi fost unul cât se poate de pozitiv și evaluat ca atrare. Un uh, ultim element, relația cu SUA. Dacă cineva din SUA ar folosi discuția de astăzi pe care o purtăm noi ca argument pentru lipsa de ambiție din punct de vedere european, cred că noi europenii ar trebui să răspundem în felul următor. Dacă atitudinea noastră este atât de lipsită de ambiție, atunci uh, le cerem Senat, uh, Senatului și Congresului American să adopte cel puțin uh, proiectele noastre. 20% reducere a emisiilor de dioxid de carbon, de asemenea alocare uh, Uh, de asemenea comercializarea emisiilor de carbon pornind de la licitații și sprijinirea celor mai uh, moderne și ecologice uh, tehnologii. Așadar, dacă astea nu sunt propuneri ambițioase, atunci până și voi vi le puteți asuma. Noi mergem înainte, ne dorim ca partenerii noștri să ni se alăture. Avem în continuare ambiția pe care am spus-o, pe care am dec- declarat-o de la bun început și sprijinim acest sistem al licitațiilor. Vă mulțumim! Uh, Corin Lepaj, domnule președinte, nu cred că acest principiu este luat în considerare pentru lista care s-a făcut. Aceasta este o primă observație. În al doilea rând, cred că nu se pun în discuție obiectivele pe care le-am votat noi în cadrul legislației în vigoare acum. Despre ce este vorba? Prima listă care ne-a fost prezentată, pe care, la care nimeni n-a protestat, iată, Comisia și-a făcut datoria, în termenul pe care îl cerusem. Deci nu există o dezbatere în acest sens. Adevărata dezbatere este de a ști dacă această listă care ne-a fost prezentată ne va permite sau nu să atingem obiectivele pe care le-am fixat. Iar întrebarea care se pune în această rezoluție este tocmai aceea de a ști dacă cu astfel de concepție atât de extinsă a sectoarelor de activitate excluse, nu facem ca posibilitatea de a răspunde obiectivelor pe care le-am fixat să fie aproape imposibilă, aproape minimă. Și cred că aceasta este adevărata întrebare, nu alta. Este o întrebare care trebuie pusă și aceasta nu doar pentru că am dorit să facem rău industriei europene, nimeni în această sală nu cred că dorește acest lucru, ci pentru că ne dăm seama și pregătirea discuțiilor de la Copenhaga ilustrează foarte bine acest lucru, că dacă ne fixăm obiective fiind foarte laxiști, atunci, până la urmă, nu le putem atinge aceste obiective. Deci, eu consider, ca mulți alții, că această listă este prea extinsă și ar trebui să avem o dezbatere cu Comisia îmi pare foarte bine că vom prezenta această întrebare comisarului Dimas în curând, să vedem, pentru că dacă este vorba de 75-80% din industria europeană care sunt incluse pe această listă, practic renunțăm la principiul de bază care fusese impus și anume acela de a plăti creditele. Deci, cred că această întrebare trebuie pusă, merită să fie pusă, pentru că dacă dorim să avem un sistem de eh, excepții foarte extins, atunci vom dezechilibra sistemul de certificate, lucru care nu este deloc necesar, și în al doilea rând, nu vom putea atinge obiectivele pe care ni le-am propus, chiar dacă e vorba de acel 20% pentru 2020. Iată de ce, eu una, cu excepția cazului în care domnul Dimas ne-ar spune lucruri excepționale, eu susțin această rezoluție. Vielen Dank. Ähm, wir haben äh, Catherine Souillet. Merci, Monsieur le Président. Doamna Catherine Souillet. Mulțumesc, domnule președinte. Voi repeta oarecum ceea ce s-a spus deja. Însă vroiam să iau cuvântul pentru a susține proiectul de decizie al Comisiei Europene și aceasta din trei motive. În primul rând, propunerea Comisiei respectă un consens la care am ajuns. Lista sectoarelor expuse relocării de emisii este rezultatul unui consens între reprezentanții industriei și ai statelor membre și respectă de asemenea directiva. Salut de asemenea faptul că toată lumea dorește să susțină industria europeană pentru că în spatele acestei industrii sunt multe locuri de muncă. În al doilea rând, Există un efort susținut de a reduce emisiile de dioxid de carbon și includerea anumitor sectoare de activitate pe această listă nu înseamnă că ele vor fi exceptate de la aceste eforturi de reducere de emisii de carbon. Din potrivă, ele vor trebui să facă aceste eforturi și întreprinderile rivale din uh, țările terțe sau din alte țări vor trebui să facă același lucru. Și, în al treilea rând, suntem oarecum optimiști în ceea ce privește Copenhaga, n-are rost să ne gândim de pe acum la un eșec, ci, eșec, ci din potrivă. Și s-a vorbit uh, aici de articolele 10a, a treia parte, și aici se spune că lista poate fi revizuită în funcție de rezultatele negocierilor internaționale și de consecințele acesteia. Deci, vreau să vă spun că voi vota împotriva adoptării acestei rezoluții. Mulțumesc! Dan äh, Karl Schlüter. Domnul Schlüter. Yeah. Um, well, to my colleagues to say that... Uh... Mulțumesc uh, pentru colegii mei care au spus că atunci când ne-am pus de acord uh, a fost bine și atunci de ce să ne mai deranjăm acum? Eu aș spune că ar trebui să facem acest lucru pentru că Comisia nu și-a făcut treaba. Deci dacă vreți un argument juridic, ăsta ar fi dacă Comisia trebuie să verifice eficiența energetică în afara Europei și să ia în considerare și angajamentele asumate de țările terțe, atunci e un element relevant acesta în legătură cu care anume industrii uh, vor figura pe listă, care anume sectoare. Și uh, dacă nu s-au îndeplinit aceste criterii, ar fi subminat un acord uh, global până la urmă pentru că industriile, multe sectoare nu și-ar asuma răspunderea economică și atunci de ce ar trebui să-și, acorde, să-și asume angajamente? Atunci am ajunge la un eșec internațional. Și, până la urmă, nu am avea industrie eficientă energetic și eficiente în general. Și dacă avem un nivel atât de uh, înalt de sectoare, 75-80%, cele care nu se vor uh, afla pe listă, nu vor acționa eficient. Uh, deci dacă vor obține aceste certificate uh, uh, uh, Much more than 10% will get full allocation for free Va însemna că mai mult din, de 10% vor avea uh, certificate gratuite până în 2013 și uh, va exista situația în care multe companii nu vor face investițiile necesare. Asta înseamnă că nu se vor crea mai multe locuri de muncă în Europa, domnule Rossi, îmi pare rău pentru argumentele dumneavoastră. Și până la urmă nu vom crea niciun fel de locuri de muncă made. I'm not happy with the... Deci, uh, uh, nu sunt mulțumit uh, de acordul la care m-a ajuns, nu sunt mulțumit nici cu temeiul juridic pe care se bazează. Din păcate, argumentele mele n-au avut câștig de cauză, dar am avut totuși un mic câștig și anume am zis că nu putem să acordăm certificatele pe gratis cât ori mai uh, mulți posibil, fără a lua în considerare efectele finale. Și, până la urmă, cei care sunt mulțumiți de compromis ar trebui să accepte uh, și avantajul minim oferit de, uh, obținut de uh, ecologiști, pentru că ar trebui, până la urmă, să ne comparăm cu alții Acum, unii de aici văd că vor să ignore acordul la care s-a ajuns, lucru care nu este acceptabil. Deci aș dori uh, să vă rog să votați în favoarea acestei rezoluții, pentru că dacă nu, nu veți respecta acordul în favoarea căruia ați votat. Dacă vreți să utilizați argumente juridice, trebuie să votați în favoarea acestei rezoluții pentru a corecta lista în conformitate cu acordul la care s-a ajuns, la care toate instituțiile au ajuns și în legătură cu întrebarea domnului Callahan, care anume industrii uh, vor fi pe listă sau nu, care se vor califica sau nu. Eu am citit un raport UNESCO și nu văd cum, de exemplu, la producția de îngrășăminte, nu știu cum suntem noi mai eficienți decât țările terțe sau la producția de instrumente muzicale sau la producția de monede. Astea sunt doar câteva exemple de pe o listă foarte lungă, deci dacă ne comparăm cu alții, asta nu ar însemna decât că multe sectoare industriale ale noastre vor dispărea. Deci dacă doriți să respectați, cu acord, uh, respectați acordul, trebuie să votați în favoarea rezoluției sau ar trebui să faceți acest lucru. Allerdings kein Blackmailing machen hier im Ausschuss, dass der, der die Liste akzeptiert, der... Mulțumesc. Însă vă rog, niciun fel de șantaj aici pentru că nu vreau să se înțeleagă aici că cine e pentru listă e un om uh, respectabil și celălalt care este împotrivă nu. Nu, nu e vorba de așa ceva. La articolul 10a trebuie să citim foarte bine ce se spune acolo. Die Commission noch. Să vedem dacă toate criteriile sunt îndeplinite sau nu, dar vom vedea și care este poziția comisiei. Ar trebui să încheiem discuția, pentru că există persoane care vor să ia pentru a doua oară cuvântul. Mai există cinci oratori și anume vom începe cu doamna Slindenberg și mai apoi comisarul Dimas ne va oferi o, viziunea sa, dar mai întâi de toate Gilles Panier. Da. <clears throat> În câteva cuvinte, în această dezbatere uh, îmi creează un sentiment uh, de jenă. Noi la ora 11 vom asculta ce va avea de spus domnul comisar Dimas și aud aici unele luări de poziție politice fără a reveni la procesul legislativ prin care am trecut noi anterior. Și eu, ca alții, sunt uh, nou ales. în același timp, consultând dosarul, mă văd silit să-mi pun o primă întrebare. Există sau nu, prin procedura adoptată anterior, un progres care să ne permită să facem pași înainte față de, ce, față de situația anterioară? Am ascultat uh, ce a spus doamna McCavan, care a participat în numele nostru la aceste trei aloguri evocate. Voi asculta și ce va avea de spus domnul comisar și astfel îmi voi, îmi voi putea face o părere uh, ca să pot vota rezoluția depusă. Și cred că e important ca noi să ne gândim foarte bine la faptul că această decizie trebuie să facă obiectul unei aprecierea unei evaluări în raport cu scopurile urmărite de către noi. Și eu cred că cadrul juridic, astfel cum a fost adoptat, trebuie să fie unul care să ne permită să ne apărăm în lupta aceasta împotriva schimbărilor climatice și trebuie să întrebăm pe domnul comisar dacă această listă, care și mie mi se pare prea lungă față de situația ideală din care ar trebui noi să luptăm împotriva schimbării climatice, dar lista asta este una finală sau poate să evolueze după Copenhaga și uh, în funcție de voința noastră. Dacă mâine mi se spune că există posibilitatea unei evoluții, ținând cont de această voință puternică pe care avem noi pentru protecția mediului, cred că nu există aici un motiv ca să nu continuăm să fim activi uh, pe plan legislativ. Și am auzit și contradicții aici uh, exprimate de unii colegi care, au refu- care spun că refuză taxa la frontierele Europei, dar care în același timp ne spun că această listă este prea lungă și că poate trebuie să facem astfel încât să avem, uh, să dispunem de o poziție care să fie mai puternică, mai fermă în materie de mediu. Totuși, văd aici unele contradicții. Așa că v-aș îndemna să fim nu doar pragmatici, ci și să dăm dovadă de voință, de codecizie legislativă, de care am dat dovadă și în acești ultimi ani. Danke. Crescenzio Revelini. Domnul Revelini are cuvântul. <clears throat> E un vot important. Mulțumesc, domnule președinte. E un vot important, e dificil, și obiectiv trebuie să vă spun că sunt încă nehotărât. Colegul Rusu are dreptate. Aș putea face o comparație. Europa are o poziție politică și de mediu de a fi tare cu cei slabi și slabă cu cei tari. Dincolo de granițele noastre, firmele non-europene poluează fără nicio logică și în Europa că n-am n avem un... Și uh, în, în, uh, dincolo de granițele Europei nu există un program hotărât internațional. Și nu, nu, am hot, nu am profitat de ocazii pentru a ne prezenta o poziție hotărâtă. Ar fi trebuit să dăm dovadă de, de hotărâre, de forță, în momentul în care al, unele mari națiuni au intrat în uh, uh, tipo neanche sulle politiche ambientali? În OMC, fără face nicio concesie uh, cu privire la pozițiile lor uh, în domeniul mediului. Și am o întrebare cam malițioasă. Oare suntem noi convinși că lobbyurile industriale foarte puternice, cele mai mari din Europa, până la urmă, se preocupă într-adevăr de modul în care votăm noi sau pentru ei nu poate fi acesta oare și un, o metodă de a-și putea transfera propriile activități în țările din lumea treia, unde costul mâinii de lucru este mult mai scăzut și convenabil și politicile de mediu sunt mult mai permisive? Sigur, asta e valabil pentru sectoarele industriale foarte mari, însă, mari, însă pentru IMM-uri acest vot poate să fie decisiv, hotărător și foarte negativ și marea majoritate a firmelor europene, în Italia aproximativ 90% din firme, sunt IMM-uri. Așadar, pentru a protesta împotriva politicii europene, repet, puternică cu cei slabi și slabă cu cei puternici, și pentru a proteja IMM-urile care se găsesc la vila votului nostru, eu aș vota, eu aș vota și voi vota împotriva. Vă mulțumim, domnule Rivellini. Domnul de Crambri. Dank u wel. Um, als nieuw lid van deze commissie... Eh, Vă mulțumesc. Uh, sunt un nou membru al acestei comisii. Tocmai de aceea sunt uh, foarte surprins în momentul în care ascult această dezbatere pe care o purtăm. Am uh, impresia că mulți dintre parlamentarii, delegații care erau aici și în 2008 sau uh, și-au schimbat opțiunile, iar acum purtăm o discuție care n-ar trebui să fie purtată. Nu este vorba despre listă în discuția noastră, ci despre excepțiile de la această listă. Dar aceste excepții au fost discutate deja în momentul în care am adoptat pachetul. Prin urmare, discuția nu mai trebuie să fie purtată. Uh, Uh, ce mă uimește este timingul acestei liste. Știu că comisia trebuia să prezintă până la finele anului acest, uh, această listă, însă mă întreb dacă această perioadă sau acest moment în care apare lista este într-adevăr unul potrivit. Este potrivită discuția despre această listă în momentul de față? Ne încântă această decizie. În calitate de, de liberal sunt Uh, de părere că industria trebuie să știe clar care este poziția sa, trebuie să poată investi, are nevoie în consecință de siguranță. Ce siguranță oferim noi industriei în momentul în care aducem în discuție o listă uh, care cu siguranță va fi reformulată după discuția de la Copenhaga. Ce siguranță oferim uh, industriei? Trebuie să, să mă convingeți acum, dacă puteți, uh, că industria va putea să ia o decizie pornind de la o listă care se știe clar că va fi reformulată după discuția de la Copenhaga. Uh, am sprijinit această rezoluție din pricina tocmai a momentului în care ea apare. Uh, mi-ar plăcea ca această listă să nu mai fie discutată în momentul de față, ci să fie discutată odată ce va fi uh, reformulată după conferința de la Copenhaga. Dar, din păcate, momentul uh, este stipulat în lege, nu a fost neapărat dorința noastră, Parlamentul a trebuit să accepte. Iolanda Hipner are acum cuvântul. Szanowni Państwo, ja się przysłuchuję i... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am ascultat cu atenție ce s-a spus aici. Dar am senzația că n-aud bine ce se spune. Mă întreb dacă companiile europene sunt o problemă pentru noi. Pentru că câteodată am senzația că nu înțelegem prea bine că aceste companii europene ne oferă creștere economică și locuri de muncă. Și vorbim aici despre companiile europene ca și cum ar obține ceva gratuit. Nu, din potrivă, europenii sunt cei care vor trebui să plătească factura, nu chinezii. Și dacă dorim creștere economică în aceste momente de criză economică, va trebui să ne gândim cum putem să îi ajutăm. Dacă amânăm și mai mult acest proces, atunci nu are niciun sens. Ar trebui să permitem companiilor să facă investiții, să ia decizii să aibă doi ani la dispoziție pentru a se pregăti. Nu ne putem permite să avem astfel de dezbateri tot timpul să vedem dacă acel sector sau celălalt intră pe listă sau trebuie exclus de pe listă. Avem foarte multe sectoare de activitate care nu vor face față criteriilor impuse în ceea ce privește noile tehnologii, pentru că acestea pur și simplu nu există și nu ne putem permite să împovărăm și mai mult aceste companii cu tot felul de angajamente fără sfârșit putem relua această dezbatere la anul și la anul de după aceea și cred că practic dăm înapoi de fiecare dată. Cred că ar trebui să mergem înainte, doamnelor și domnilor. Ar trebui să acceptăm această listă, indiferent că este bună sau rea, aceasta oricum va fi reevaluată și revizuită și n-ar trebui să ne fie frică să luăm decizii. Ja, bevor ich Frau Slingberg das Wort gebe. Înainte de a-i da doamnei Slindenberg cuvântul, uh, doamna Hasi are din nou cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să adresez un comentariu domnului Saber și altora care au susținut că această listă acoperă uh, sau reprezintă uh, doar 10% din uh, companii care vor primi uh, alocare gratuită, 10% primesc 100% uh, alocare gratuită, cele mai eficiente din punct de vedere energetică. Însă există și alte companii care vor primi același, același procent de uh, certificate gratuite, adică, conform com comisiei, 77% din companiile producătoare vor primi, practic, certificate gratuite. E un uh, procent uh, extraordinar de mare. Iar uh, un al doilea comentariu este următorul. Mulți dintre noi am uh, luat parte la uh, dezbateri a căror temă era trebuie sau ar trebui. Cuvintele acestea. Uh, da, e clar, cuvintele acestea, shell, may în engleză, sunt foarte importante uh, la nivel legislativ. În această formulare pe care o discutăm, avem cuvântul shell, va fi, trebuie. Așadar, în textul uh, pe care îl discutăm, trebuie, se stipulează, să luăm în considerare situația din statele terțe. Prin urmare, nu, nu există niciun uh, un fel de discuție pe baza asta. Cu toate acestea, statele terțe nu sunt luate în considerare în propunerea Comisiei, iar uh, când vorbim despre state terțe, nu vorbim doar despre responsabilitățile juridice asumate de aceste state, ci și despre eficiența energetică de care dau dovadă sectoarele industriale din aceste state. Și niciuna dintre aceste elemente nu a fost, niciunul dintre aceste elemente nu a fost luat în considerare în uh, calculele care au stat la bază, baza acestei legi privind uh, relocarea emisiilor de carbon. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Doamna Slindenberg. Există foarte multe întrebări care vi se adresează. Pe de o parte avem criteriile de la 10A care se pare că nu au fost întrunite. Uh, Trebuie să facem uh, comparații între situația la nivel european și statele terțe. Ei se pare că lucrul acesta nu s-a luat în considerare. În al doilea rând, uh, se pune întrebarea de ce această listă este atât de lungă. A fost asta o decizie politică? Uh, cineva întreba de ce sectorul vitivinicol, viticol este, nu este luat în considerare. Și uh, mai avem o întrebare adresată comisarului Dimas. Când va apărea o nouă listă după Copenhaga, după conferința de la Copenhaga și uh, în ce măsură va fi implicat Parlamentul European în momentul în care se va formula o nouă listă? și în cazul unei noi liste, toate modificările operate vor uh, funcționa în ambele sensuri, adică vor exista noi sectoare adăugate în listă sau uh, uh, și de asemenea vor fi ele eliminate anumite sectoare industriale. Așadar, care au fost ideile care au stat la bază acestei liste și care sunt intențiile dumneavoastră după conferința de la Copenhaga? Already some, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Voi da câteva clarificări înainte de a da cuvântul comisarului. În primul rând, din punctul meu de vedere, este important să spunem că această, acest proiect de decizie se referă la reducerea unilaterală de 20%, aceasta în timp ce alte țări nu și-au angajamentul de reducere a emisiilor. Și s-a spus, aceasta este supusă revizuirii în urma negocierilor de la Copenhaga. Aceasta se arată la articolul 10b aliniatul 1 și Comisia va face o evaluare înainte de iunie 2010 și va face propunerile adecvate. Consiliul European de săptămâna trecută a confirmat de asemenea revizuirea acestei liste în funcție de rezultatul negocierilor de la Copenhaga și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că conținutul oricărei schimbări în funcție de ce se întâmplă la Copenhaga va trece prin procedură de codecizie și prin urmare va fi hotărât de Consiliu și Parlament. Aș vrea să subliniez aici că această decizie este Uh, temeinică din punct de vedere juridică și voi explica de ce. Și s-a urmărit îndeaproape directiva și criteriile stabilite acolo, directiva care a fost adoptată anul trecut. Și de asemenea se respectă termenul care fusese stabilit anul trecut. Nu a fost o propunere a comisiei aceasta. Comisia nu considera că aceasta era abordarea cea mai bună. Noi credeam că trebuie adoptată lista după Copenhaga, dar acesta a fost acordul între Consiliul și Parlament și noi respectăm acest acord. Referitor la criteriile diverse utilizate și analiza acțiunilor țărilor terțe, la articolul 10a, alineatul 18, se arată că lista din alineatul 13 va fi determinată după ce se va ține cont și aici este o parte importantă, deci se va ține cont după ce se va ține cont atunci când datele vor fi disponibile. Și trebuie să ținem cont de două lucruri aici. În primul rând, măsura în care țările terțe, reprezentând o parte importantă a producției mondiale din sectoarele sau subsectoarele de activitate care prezintă acest pericol de relocare și angajamentele luate de aceste țări pentru a reduce emisiile de carbon și al doilea criteriu, să se țină cont de eficiența energetică a instalațiilor care se află în aceste țări. Deci aceste țări care și-au luat angajamentul de a reduce emisiile de dioxid de carbon și care reprezintă o parte importantă a producției globale. În aceste țări, producția este comparabilă cu ce se întâmplă la nivelul comunității. Deci noi am evaluat acest lucru și se arată aceasta la expunerea de motive 22 și se spune că doar Norvegia, Islanda și Elveția și-au luat angajamente de a reduce emisiile în sectoarele relevante. Aceste țări împreună nu reprezintă însă o parte importantă a producției globale în sectoarele de activitate afectate. Iar referitor la eficiența energetică, se spune că datele pertinente pentru evaluare nu sunt disponibile din, din cauza lipsei de comparabilitate a datelor statistice și din cauza lipsei de date globale pentru analiza sectorială necesare. Și la momentul acesta doar aceste trei țări pe care le-am citat și-au luat angajamentul ferm de a reduce emisiile. Ele nu reprezintă o parte importantă la nivelul producției globale și de aceea nu există o cerință legislativă de a evalua eficiența energetică a acestora. Deci, când am examinat acest lucru al eficienței energetice, aceasta s-a făcut înainte de a trece prin directivă. Iar al doilea element se bazează pe un studiu pe care l-am făcut noi, referitor la eficiența energetică la nivel global, bazându-ne pe datele disponibile. Comisia consideră totuși că aceste date nu sunt destul de solide pentru a face o diferențiere în ceea ce privește elaborarea acestei liste. Deci nu pentru a ține cont de ele. Acest studiu, bineînțeles, că va fi disponibil pe pagina noastră net, de pe net. Aș vrea să remarc alte elemente importante, și anume că în rezoluția Comisiei ENVI de la conferința părților de la Copenhaga, se spune că Uniunea Europeană este singura entitate din lume care a acceptat niște obiective obligatorii pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și aceasta prin pachetul energie clima aceasta la aliniatul 8. Comisia este de acord cu această afirmație din rezoluția Comisiei ENVI și se așteaptă ca țările terțe să-și ia și ele angajamente obligatorii la Copenhaga. Iar decizia în legătură cu sectoarele care sunt predispuse la relocare trebuie făcută înainte de această decizie de la Copenhaga, așa cum s-a acordat anul trecut. Deci decizia va fi revizuită în funcție de rezultatul de la Copenhaga și acesta a fost acordul între Consiliu și Parlament anul trecut. Indiferent care este părerea noastră, Comisia n-a făcut decât să respecte aceste prevederi și a prezentat propunerea sa astfel încât ea să poată fi adoptată înainte de sfârșitul acestui an. S-au făcut foarte multe comentarii, pe de altă parte, în legătură cu metoda principală, preferențială și anume a licitației. Eu vreau să spun că această licitație este în continuare regula în directiva revizuită, dar s-a ajuns la un acord în ceea ce privește relocarea de emisii și anumite sectoare de activitate pot obține 100% de certificate gratuite în funcție de anumite benchmark-uri care trebuie adoptate până la anul. Deci vom veni cu propuneri pentru aceste benchmark-uri la anul din partea Comisiei. Dar nu se pune problema aici de a face excepții pentru sectoarele de activitate care sunt incluse pe lista Comisiei, ci doar acele instalații care au performanțe până la nivelul benchmark-ului stabilit. Și aceasta reprezintă 10% din instalațiile cele mai performante la nivelul comunității. Doar acestea primesc certificate gratuite și pentru că nu știm încă care vor fi benchmark-urile, nu putem calcula care va fi procentul companiilor sau al sectoarelor care va dispune de aceste certificate gratuite. Dar dacă se vorbește despre 77%, acesta nu este un procent corect. Acesta reprezintă un nivel global, general, al listei. Însă v-am spus, nu toate companiile, nu toate sectoarele incluse pe listă vor primi certificate 100% gratuite, ci doar până la nivelul benchmark-ului care încă n-a fost stabilit. Și acum referitor la comentariile făcute la sectorul, în legătură cu sectorul vitivinicol. Urmărind criteriile stabilite în directiva de anul trecut, trebuie să ne asigurăm că instalațiile de combustie sunt acoperite de sistemul de certificat cu emisii. Acele fabrici care au un sistem de combustie care depășește un anumit plafon sunt incluse în sistemul ETS și acestea vor fi incluse pe, uh, pe, pe lista de sectoare de activitate care sunt excluse și probabil că vor fi foarte puține pe această listă. Un alt lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este că am aplicat pur și simplu criteriile stabilite. Pentru sectorul vitivinicol se arăta că exista o expunere de peste 30% pentru comerțul internațional. Acesta este criteriul pe care noi l-am urmărit. Comisia a făcut evaluarea și iată de ce acest sector apare pe listă însă în ceea ce privește sistemul de combustie, nu există certificate gratuite pentru niciun sistem de producție de electricitate, însă, așa cum se arăta în compromisul de anul trecut, există posibilitatea unor certificate gratuite pentru sistemul de încălzire. Deci dacă există un sistem de încălzire, atunci pot fi oferite certificate gratuite până la un anumit benchmark. Bineînțeles că din punct de vedere tehnic este o chestiune destul de complicată, dar așa funcționează și vă spuneam, nu este vorba de 77% din emisiile globale, pentru că acest lucru nu-l știm încă. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Slingberg, für diese Ausführung. Vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile oferite vom vota acest subiect după explicațiile pe care le vom primi din partea comisarului Dimas. Prin urmare, să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul numărul 8. Linda McKevin are ceva de spus. Michael și-ar dori ca, după discuția cu uh, comisarul Dimas, să primim vreo 5 minute la dispoziție pentru a discuta aceste comentarii făcute de domnia sa. 5 uh, minute pentru discuții și mai apoi vom vota relocarea emisiilor de carbon. Vă înțeleg, însă mi se pare dificil de realizat uh, pentru că în această pauză unde se vor duce oare oamenii, cât se vor întoarce pentru uh, vot? Dar mai există comentarii pe această temă? Chris Davis. Sunt de acord cu doamna McKevin. Am purtat aseară discuții în grupurile parlamentare, am spus clar că dorim uh, să auzim comentariile domnului Dimas și aceste comentarii, uh, alături de comentariile deja făcute, ne vor uh, ajuta să luăm o decizie cu privire la vot. Însă ne dorim să fim uniți Uh, și asta vom reuși să facem în urma unor discuții. Domnule președinte, nu vom pleca din sală, vom rămâne aici, vom decide doar uh, în ce măsură suntem uh, de acord la nivel de grupuri parlamentare. Am auzit toate argumentele. Eu nu cred că domnul comisar Dimas ne va spune ceva nou. Nu știu de ce ar trebui să facem o pauză înainte votului wir, wir, wir machen das so. Viertel nach. Bine. La 12 și 15 vom lua o pauză de 5-10 minute uh, și vom vota mai apoi. V-aș ruga să rămâneți însă în sală. Asta pentru ca membrii să nu rătăcească prin clădire. Uh, Uh, așadar vom oferi 5-10 uh, minute celor care doresc după ora 12 și 15 minute. Să trecem așadar la următorul punct. Este vorba de raportul doamnei Rosbach. Tema este Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est. Este vorba de Convenția OSPAR în relație cu uh, cu uh, stocarea dioxidului de carbon în formații de natură geologică. Poate că doamna raportor ar putea să ne spună care sunt amendamentele pe care le recomandă. Doamna Rosbach, aveți cuvântul. Aske kollega Kriton Arsenis er kommet med et udmærket Domnul Arsenis a făcut uh, un amendament, a introdus uh, un amendament extraordinar pentru uh, clarificarea întregii, întregului eh, context. Sunt de acord cu acest amendament. Am discutat de asemenea cu o serie de experți care consideră că această soluție este una potrivită. Trebuie să ne referim practic la siguranța acestei stocări în uh, formațiunile geologice. Oamenii de știință spun că e nevoie de 5 unități de energie pentru uh, eliminarea a unei unități de dioxid de carbon. Este un proces foarte complex. Dioxidul de carbon trebuie să fie trecut într-o stare lichidă și mai apoi abia poate fi stocat în, uh, în sol experții ne-au întrebat dacă nu am putea folosi acești bani pentru găsirea unor soluții mai facile. Însă noi nu putem vota decât această propunere în momentul de față. Și, prin urmare, nu pot decât să fiu de acord cu acest amendament propus de unul dintre colegii noștri, însă pe termen lung trebuie să găsim o soluție mult mai bună decât cea propusă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă Rospach. Urmează Chris Davis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a promova un seminar pe care îl organizez la, la prânz pe subiectul uh, stocării carbonului. Da, vă rog, la 12.30, dacă vă interesează, vor participa oficial din partea Comisiei, de la DGM și DigiTren. Uh, eu mi-aduc aminte de scepticismul uh, pe care l-am avut când m-am gând, când prima dată am auzit de stocarea aceasta uh, uh, sub, în subsol. Dar apoi, uh, după ce am vorbit cu un expert uh, în schimbările climatice din China, acum doi ani, am fost convins. Acesta mi-a spus uh, mi-a prezentat argumente foarte convingătoare și de, deși noile energii și energiile regenerabile se vor folosi din ce în ce mai mult uh, în următorii 20-30 de ani, totuși cu greu se va putea face cererii și combustibilii uh, fosili se vor utiliza încă mult timp de acum înainte, așa că avem nevoie de un mod de a, a stoca, de a stoca. Și când am uh, discutat directiva la care se face referire în acest raport, cam acum 18 luni în această comisie, o majoritate de membri care au luat cuvântul au fost fie ostili idei de a uh, capta și stoca carbonul sau sceptici, dar uh, după șase luni am votat în favoarea directivei și la dezbaterea legislației ETS am uh, adăugat o, o măsură pentru a finanța proiecte demonstrative de captare și stocare a carbonului uh, utilizând uh, certificate și Parlamentul a luat inițiativa și a convins miniștrii să adopte aceste măsuri la Consiliul uh, European de anul trecut. Deci iată că am examinat destul de în detaliu acest subiect, la început cu scepticism, dar apoi a recunoscut că are un rol crucial de jucat în rezolvarea problemei schimbărilor climatice. Deci, uh, cred că dezbaterile încă de acum câteva săptămâni Uh, mi-au permis să văd că, bine, există aici membrii noi și că există astfel de îngrijorări uh, reexprimate în legătură cu viabilitatea tehnologiei, uh, cu similaritățile față de deșeurile radioactive și așa mai departe. Cred că cei care ne ocupăm de acest subiect sau majoritatea noastră recunosc că oricât ar fi de costisitor, atâta timp cât vom continua să utilizăm combustibilele fosile, vom avea nevoie să dezvoltăm aceste tehnologii și e important ca Europa să nu piardă vremea și să permită altor țări să ia inițiativa. Noi ar trebui să facem acest lucru și uh, vă invit să participați la seminar la ora prânzului ca să vă familiarizați cu acest subiect încă și mai bine. Da, da, o propunere interesantă cu privire la modul în care ne-am putea petrece pauza de prânz. Delegația Envy a aflat la Washington că săptămâna trecută, vineri, Uh, în Virginia a fost dată în folosință prima instalație de captare și stocare a dioxidului de carbon. Așadar, SUA, China și noi ne ocupăm cu toții de, aceste, de acest subiect. E clar că dioxidul de carbon este o temă foarte interesantă și foarte importantă. Haideți uh, să, să ne gândim la cele întâmplate în Statele Unite ale Americii, uh, se va încerca punerea în funcțiune, de fapt testarea pentru o primă, într-o primă fază a respectivei uh, instalații și acum hai să testăm și noi sistemul de vot. Așadar, vă rog să votați. Ați votat cu toții? Nu? Se pare că încă nu. cinci persoane ar mai putea vota, să aveți cu toții uh, cartelele de vot la dispoziție, 54 de, de membri prezenți, uh, votul este închis. Uh, avem aici uh, un, uh, o dovadă clară a faptului că, că instalația noastră de vot uh, funcționează. Bine, vă mulțumesc tare mult! Și acum să trecem la votul privind uh, raportul doamnei Rosbach, amendamentul 1. Domnul Datarela mai avea o, un comentariu. Doresc să spuneți ceva privind ordinea de zi? Micro. Il dibattito era ancora aperto? Nu, dacă dezbaterea era deschisă, doream să mai intervin uh, pe tema asta a uh, captării și stocării carbonului. Atunci aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vorbește... Bine, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la unele argumente. Viața pe planeta Pământ s-a născut uh, uh, în oceane și în, în proximitatea unor depozite de dioxid de carbonit. Italia are o valoare adăugată în uh, captarea și stocarea carbonului. Noi, pe teritoriul Italiei, există cam o duzină de vo- vulcani care încă sunt în activitate și acești giganți ai naturii ne-au învățat cum se comportă dioxidul de carbon în subsol și care sunt riscurile asociate acestuia. Deci, uh, haideți ca și în domeniul energetic și de mediu să profităm de aceste experiențe științifice care au un rol strategic de jucat în implementarea în mod urgent a tehnologiilor pentru captare și stocarea carbonului. Uh, dioxidului de carbon și a metanului pentru a spori rezervele strategice, asta și pentru deșeurile uh, nucleare. Până în 2100, uh, marea, marea parte a revoluției de mediu va fi uh, efectuată cu ajutorul tehnologiilor uh, captării și stocării carbonului, care sunt încă necunoscute de marea majoritate a cetățenilor noștri. Uh, este inacceptabil că se difuzează informații uh, uh, totalmente greșite și în Europa știm că țările noastre sunt foarte populate, nu dispunem de mult spațiu și pentru a înlocui o centrală electrică ar fi necesară de, ar fi necesare niște terenuri de sute de mii de hectare de câmpie sau de zonă de coastă un document recent al Agenției Internaționale pentru Energie. Sublinia di... importanța, sublinează importanța de a continua dezvoltarea tuturor energiilor eficiente din punct de vedere energetic, cu atenție deosebită asupra stocării și captării carbonului, aplicabil nu doar centralelor care funcționează cu carbon, ci și oțeleriilor, rafineriilor, instalațiilor de, de uh, tratare a deșeurilor, deci instalațiile de captare și stocare a carbonului, e important să fie folosite, dar e important și ca guvernele noastre și ca Europa să găsească instrumente financiare pentru a reduce costurile acestor instalații de capturare a anhidride carbonice și pentru a stimula uh, difuzarea acestora pe scară largă. Domnule Tatarela, nu vreau să vă întrerup, însă am trecut la vot acum. Credeam că vă veți referi la vreunul dintre amendamente. Discuția s-a încheiat deja. Acum am trecut la, la votul uh, asupra amendamentelor. Doamna Rosbach mai dorește să ia cuvântul cu privire la amendamente, nu cu privire la controversă. am uh, impresia că domnul uh, Tatarela credea că uh, dioxidul de carbon va fi cumva depozitat pe fundul mării. Nu, va fi stocat în formațiunile geologice. Bun, putem trece la vot. Acum avem amendamentul numărul 1 din partea doamnei Rosbach. Cine este pentru? Vot electronic. Uh, votul este deschis acum. Ați votat cu toții. Votul este închis. 50 pentru, 1 împotriva, o abținere. Se adoptă. Amendamentul numărul 4 din partea domnului Arsenis. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este acum închis. 49 pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 2 din partea doamnei Rosbach. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. 47 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Amendamentul 3 din partea doamnei Rosbach. Votul este deschis. Votul este închis. 47 pentru, 5 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem acum la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Patruzeci opt pentru, un, un vot împotrivă, trei abțineri. Vă felicit, doamnă Rosbach, pentru acest raport. Trecem la punctul nou de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului cu privire la mediile lipsite de, de fum de țigară. Consiliul vrea ca la 1 decembrie să adopte o concluzie Parlamentul, din, punct, din pricina timpului restrâns ce ne stă la dispoziție, nu are posibilitatea decât de a adresa această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Putem în noiembrie formula o rezoluție. Doamna Estrela vrea să ia cuvântul. Obrigada, Presidente. Na minha qualidade de relator. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor pentru acest aviz și mi se pare că este absolut justificat să adresăm această întrebare Consiliului în legătură cu mediile fără fum de țigară. Pentru că, de fapt, aici se vorbește nu de conținutul textului Consiliului, ci de context și de procedură, pentru că nu putem accepta ca acesta să nu, accepte, să nu aștepte avizul Parlamentului. De altfel, textul a ajuns la noi după Uh, perioada verii, după o perioadă electorală, o perioadă excepțională în care veneau aici noi membri ai Parlamentului, se înființau toate comisiile parlamentare competente pe diverse teme și această comisie, Comisia Envi, a luat ființă practic în luna septembrie. Iată deci, în mai puțin de o lună, Parlamentul nu putea să facă mai multe decât a făcut practic până acum. Și aceasta pentru că procedura noastră cere să avem mai multe întâlniri pentru a ajunge la niște decizii cu consens, să avem uh, niște audieri, niște dezbateri, să ascultăm părerea raportorilor din umbră, să avem traducerea textelor, să avem dezbaterea în plenară și după aceea să-l adoptăm sau să-l respingem în plenara Parlamentului. Iată de ce, din punctul de vedere al calendarului, era aproape imposibil să îndeplinim cerința Consiliului. Și de aceea mi se pare de neacceptat ca la Consiliu să nu se țină cont de părerea Parlamentului. pentru că președinția suedeză dorește să încheie această dezbatere înainte de sfârșitul anului, înainte de luna decembrie. Noi înțelegem foarte bine această dorință, dar cerem Consiliului să ne înțeleagă și pe noi, pentru că vrem să avem o dezbatere între toate instituțiile pe această temă. Iată de ce cer colegilor mei să fie de acord cu adresarea acestei întrebări orale, pentru ca până la urmă Consiliul să ne spună de ce dorește să meargă înainte fără să țină cont de părerea Parlamentului. Da. Vă mulțumim, doamna Estrela. Ați uh, spus uh, că acest, uh, această perioadă a fost mult prea scurtă pentru uh, a se organiza toate consultările necesare datorită faptului că Parlamentul a intrat în, uh, și a început mandatul de curând. Uh, bun, haideți să trecem la vot privind această întrebare. Votul este deschis. Votăm uh, în manieră electronică. Ați votat cu toții? Votul este închis. Rezultatul este următorul. 45 pentru această întrebare cu solicitare de răspuns oral, un vot împotrivă. Așadar, uh, întrebarea este adoptată. Prin urmare, cred că avem câteva minute de pauză înainte ca domnul Dimas să ni se alăture. Prin urmare, întrerupem ședința.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 continuăm ședința. Vreau să-i salut, să o salut pe doamna Spis, care reprezintă Parlamentul uh, olandez. Suntem încântați de fiecare dată când ni se alătură colegi din uh, Parlamentele Naționale. De asemenea, îi urez bun venit domnului uh, comisar Dimas. Domnule Dimas, mai uh, sunt 33 uh, de zile până la conferința de la Copenhaga, până la debutul conferinței de la Copenhaga. Vedeți uh, doar din numărul de, de persoane prezente aici în sală cât de interesantă este tema, care sunt uh, Uh, care, cât de ridicat este interesul cu privire la ce se va întâmpla după Copenhaga. Așteptăm să ne spuneți acum care sunt pregătirile întreprinse de Uniunea Europeană uh, în acest sens. De asemenea, vrem să ne spuneți câte ceva despre uh, legăturile dintre Uniunea Europeană și ceilalți parteneri la nivel mondial, dar să nu pierdem timpul. În dimineața aceasta am, am vorbit despre lista privind uh, relocarea emisiilor de carbon. A fost o dezbatere foarte aprinsă. Am amânat votul uh, asupra acestei liste pentru uh, pentru un moment care va surveni după explicațiile oferite de dumneavoastră. Așadar, trebuie să ne spuneți care este metoda folosită de comisie în ceea ce privește lista și componența listei după conferința de la Copenhaga. Cum va fi aceasta reformată? Așadar, aveți cuvântul acum și vă rugăm să ne răspundeți la întrebările adresate. Κύριοι, ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a participa la acest schimb de opinii în privința poziției opiniei europene în perspectiva conferinței, conferinței uh, de la Copenhaga și care va începe pe data de 7 decembrie. Comisia și Parlamentul European au avut un rol foarte activ de jucat în promovarea unei politici europene optimiste și ambițioase în domeniul uh, climei, încercând să mobilizeze partenerii interesați, printre care țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Eu prevăd că va continua colaborarea aceasta foarte rodnică, la, inclusiv la Copenhaga și sunt mulțumit să constat că Parlamentul va participa cu o delegație foarte uh, numeroasă. Haideți să încercăm să vedem care sunt principalele provocări și principalele pro- probleme de rezolvat pentru a putea ajunge la un acord la Copenhaga. Acestea ar fi număr de trei. Uh, în primul rând, să vedem în ce mod se va garanta că țările dezvoltate, industrializate, vor putea să dezvolte și adopte obiective ambițioase de reducere a emisiilor, astfel încât uh, încălzirea, încălzirea climatică să nu treacă de 2 grade Celsius. În al doilea rând, să vedem în ce mod se va putea garanta ca țările în curs de dezvoltare, mai ales Uh, vor uh, putea lua măsuri necesare și suficiente pentru a limita creșterea emisiilor pentru ajungerea la obiectivele pe care le-am citat. Și în al treilea rând, cum se va putea garanta o finanțare suficientă pentru a putea ajuta țările în curs de dezvoltare, atât în ce privește ajustările pe care le vor putea, trebui adopta aceștia pentru a um, se ocupa de problemele legate de schimbările climatice, cât și în ce privește activitățile uh, pentru a contracara emisiile de gaze cu efect de seră. Summitul de la Copenhaga va fi fundamental pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că a sosit momentul în care noi, Uniunea Europeană, va trebui să dăm exemplu și sigur că Copenhaga va constitui și punctul de plecare al unei schimbări de direcție, fundament, de direcție fundamentală la care credem noi că va participa întreaga lume. Noi sperăm pe viitor că economia se va caracteriza prin emisii din ce în ce mai reduse de gaze cu efect de seră și anhidridă carbonică. Noi în Uniunea Europeană am făcut deja multe eforturi. De mai multe ori am cerut, am solicitat țărilor în curte de dezvoltare să, ade- să adere la proiectul nostru de uh, diminuare a emisiilor și cu scopul de a reduce emisiile cu 30% până în 2020 față de nivelul din 1990 trebuie să avem un acord echilibrat la nivel internațional. Sigur, obiectivele țărilor în cauză vor trebui să țină cont și de capacitățile și de responsabilitățile acestora. În acest sens, am solicitat să se respecte o serie întreagă de criterii, capacitatea de plată din partea țărilor, care este PIB-ul acestor țări, de ce bogății dispun, iar apoi posibilitățile de a se diminua emisiile de gaz cu efect de seră din partea acestor țări, iar apoi în al treilea rând o acțiune rapidă pentru că tentativele făcute de aceste țări pentru diminuarea uh, emisiilor. Problemă care până acum, în acest moment, το πώς αυξάνει ο πληθυσμός κάθε χώρα. În special ce se va întâmpla după anul 1990. În al patrulea rând, vom ține cont și de creșterea populației în fiecare țară. Aceste criterii sperăm să ducă la uh, un compromis echilibrat. Un compromis care să ducă la atingerea obiectivului de 30% pe care și noi ne l-am propus. Au existat dezbateri la nivel bilateral și la nivel multilateral și rezultatele au fost întotdeauna foarte bune. Există alte țări industrializate care și ele sunt dispuse să-și ia angajamente în acest sens și există chiar țări care și-au crescut uh, obiectivele, și, uh, precum Australia și Japonia, obiective care sunt acum mai ambițioase. Însă, din păcate, există în continuare țări dezvoltate care trebuie să-și ia angajamente mai ambițioase pe viitor. Mă gândesc la Rusia, Ucraina, Canada, Statele Unite, care au obiective actuale insuficiente iar noi ar trebui să spunem partenerilor noștri, țărilor dezvoltate, că dacă noi nu luăm măsuri acum, nu putem cere nimic țărilor în curs de dezvoltare pentru că aceștia să-și îndeplinească obiectivele luate. Însă mesajul nostru trebuie să fie foarte clar. Trebuie să spunem că responsabilitatea țărilor dezvoltate nu este suficientă. Se pare că, la nivel global, emisiile vor crește. Toată lumea știe acest lucru țările în curs de dezvoltare, în special marile economii și țările emergente, trebuie de aceea să contribuie și ele la aceste eforturi. Bineînțeles că noi nu le putem cere în ziua de astăzi să reducă în termeni absoluți emisiile de dioxid de, de carbon, însă trebuie să-și reducă creșterea acestor emisii pentru a ajunge la un 15 sau 30%, obiective care au fost prevăzute pentru anul 2020. Asta dacă nu se iau și măsuri adiționale, pentru că altfel lucrurile vor rămâne așa cum sunt acum. Pentru a reduce această creștere a temperaturii până la 2 grade Celsius, va trebui să creștem cât mai mult cu putință măsurile uh, de atenuare până în anul 2020 și până în anul 2050 va trebui să reducem emisiile cu 50% față de datele pe care le avem din 1990. Iată de ce este absolut necesar ca țările dezvoltate să-și reducă emisiile pentru a putea îndeplini aceste obiective. La conferința de la Bali, părțile au ajuns la un acord și anume că se vor adopta măsuri în domeniul reducerii în țările în curs de dezvoltare și că țările dezvoltate vor ajuta aceste țări, de exemplu, în domeniul tehnologiei. Iată de ce trebuie să se creeze sisteme cu emisii reduse, tehnologii care să permită să reducă emisiile în mai multe sectoare de activitate industrială acestor țări în curs de dezvoltare. E vorba aici de proiecte naționale care vor include mai multe măsuri ce se vor centra pe aceste sectoare de activitate. Se vor include aici și acțiuni care pot fi finanțiate prin resurse proprii ale acestor țări, care să respecte, pe de altă parte, comerțul cu emisii și pe de altă parte, să poată fi finanțată și de organizații internaționale. Ținând cont de existența acestor proiecte, ar trebui să creăm și un mecanism de coordonare care să evalueze nevoile ce apar în fiecare clipă și care să ducă la luarea măsurilor celor mai potrivite. Și subliniez încă o dată țările dezvoltate sunt cele care trebuie să ajute țările în curs de dezvoltare pentru ca acestea să-și reducă emisiile. Acel pas înapoi care a fost dat în uh, cadrul negocierilor de la ONU în ceea ce privește clima se datorează în special lipsei de finanțare. Iar noi, în comunicarea anterioară pe care am făcut-o, vorbeam deja despre finanțarea politicilor și măsurilor din pachetul climă. Iar în conformitate cu deciziile ultimului Consiliu, am văzut că Uniunea Europeană este dispusă să participe cu partea sa de finanțare care a emana din resurse proprii. Consiliul a adoptat în plus și viziunea Comisiei referitoare la finanțare. Este vorba aici de miliarde de euro care vor fi alocate până în anul 2020 pentru a putea finanța costul necesar pentru țările în curs de dezvoltare, deci acele costuri suplimentare care vor trebui acoperite pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Finanțarea este necesară și se vorbește de 22 până la 25 de miliarde de euro până în anul 2020. Bineînțeles că fiecare țară își va asuma propriile responsabilități în funcție de propriile ei posibilități. Și în acest sens, Uniunea Europeană va trebui să ofere între 2 și 3 miliarde anual până în anul 2020. Bineînțeles că aceste sume pot fi crescute dacă se poate, iar după anul 2013 Comisia va face o propunere pentru a ajunge la o ofertă comună în cadrul Uniunii Europene, o ofertă care, bineînțeles, va ține cont și de bugetul comunitar. În acest sens, Parlamentul European va avea un rol foarte important de jucat. Ne gândim de asemenea la posibilitatea înființării unui fond special pentru climă și un sistem care să permită contribuții directe din partea statelor membre pentru a contribui la aceste eforturi generale. Așa cum spuneam mai devreme, Consiliul European s-a recunoscut că e nevoie de o mai mare finanțare și nu doar până în anul 2013. Deci, pentru perioada Până în 2013, Comisia a propus să avem o finanțare între 5 și 10 miliarde de euro anual pentru țările în curs de dezvoltare, iar noi ne așteptăm să avem și susținere din partea membrilor Parlamentului European pentru a putea îndeplini aceste obiective atât de ambițioase. Este de aceea foarte important să cooperăm în continuare cu celelalte parlamente din lumea întreagă și știu că unii dintre dumneavoastră au efectuat o vizită săptămâna trecută în Statele Unite, ați vorbit probabil cu membrii ai Congresului American și aș vrea să cunosc experiența dumneavoastră în acest sens. Bineînțeles că vom lua legătura în continuare cu cetățenii și cu lumea afacerilor. Aș vrea să vă mulțumesc acum pentru eforturile pe care le-ați făcut și pentru munca pe care ați depus-o și aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care o avem și am avut-o întotdeauna. Salut de asemenea propunerea dumneavoastră, proiectul dumneavoastră de rezoluție pentru o strategie europeană referitoare la conferința de la Copenhaga. Mi se pare o idee foarte bună și mi se pare foarte bine că ni s-a cerut nouă Comisie Europene să acționăm cu fermitate la întâlnirea de la Copenhaga, întâlnire care sperăm să fie un moment crucial pentru reducerea emisiilor și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor dezvoltate. Iată de ce Comisia salută, repet acest lucru, în rezoluția Parlamentului și salută de asemenea susținerea pe care ne-ați oferit-o de fiecare dată. Toate acestea se bazează pe sistemul de comerț cu emisii și pe mecanismul de dezvoltare curată. În ceea ce privește reducerea de emisii referitoare la degradarea pădurilor și defrișări, Comisia dorește să spună un lucru foarte clar și anume vom lupta în continuare pentru a ajunge la norme și la modele inovatoare care să poată atena, atenua impactul negativ care se produce asupra biodiversității. Știm cu toții că schimbarea climatică este o amenințare la nivel global, o amenințare cu care toți trebuie să ne confruntăm. Însă să nu uităm un lucru – să nu uităm că anul viitor va fi anul mondial al biodiversității. Și deci există o altă amenințare, amenințare pentru planeta noastră, această amenințare împotriva biodiversității. Și atunci întrebarea care se pune acum, domnule președinte, nu știu dacă să continui mai departe sau să răspund întrebărilor dumneavoastră. Înțeleg că trec mai departe. Foarte bine. În ceea ce privește decizia. În ceea ce privește decizia noastră, aceasta dorește să obțină o reducere de 20% unilaterală atunci când țările noastre nu și au angajamente separate. Și aceasta va fi revizuită până în anul 2014 în funcție de rezultatele de la Copenhaga până la 30 iunie 2010. Comisia, în funcție de rezultatul negocierilor internaționale, va prezenta un raport Parlamentului European evaluând această situație și aducând și măsurile necesare. Consiliul European a confirmat săptămâna trecută că lista va fi revizuită în funcție de rezultatele negocierilor internaționale. Acesta este, de fapt, un citat din alineatul 22 al concluziilor summitului european. Și orice propunere, se spune, va fi hotărâtă de către Parlamentul European și nu prin procedura de comitologie. În ceea ce privește votul viitor referitor la sectoarele de activitate care sunt expuse relocării emisiilor. Vreau să vă spun că decizia este foarte bună. Articolul 10 arată că lista acestor sectoare de activitate se va face după ce se va ține cont de datele pertinente disponibile țările terțe care reprezintă o parte importantă a producției globale și care sunt supuse riscului relocării de emisii și care își iau angajamente clare în domeniul reducerii emisiilor. Se ține cont de asemenea de instalațiile care există deja în aceste țări terțe și această listă este comparabilă cu instalațiile care există la noi în cadrul comunității. Comisia respectă, deci, cele două cerințe și acest lucru se arată în expunerea de motive 22. În primul rând, la momentul actual doar trei țări, Norvegia, Islanda și Elveția, și-au luat angajamente serioase pentru reducerea emisiilor, iar cele trei țări nu reprezintă o parte importantă a producției globală pentru aceste sectoare care suferă de pericolul de a um, își reloca emisiile. Pe de altă parte, datele existente nu sunt suficiente și nu sunt comparabile din punct de vedere statistic și, de asemenea, există o lipsă de date la nivel global. Ținând cont de faptul că proiectul de decizie arată că doar aceste trei țări și-au luat angajamentul clar de a reduce emisiile de dioxid de carbon și că ele nu reprezintă o parte importantă a producției globale, prin urmare, nu e nevoie de a analiza eficiența energetică a acestor instalații. S-ar putea ca altcineva să interpreteze aceste lucruri în altfel, așa că Comisia a, și-a luat o măsură de precauție. Și cel de-al doilea punct se referă la un studiu pe care l-am realizat noi, ținând cont de datele existente, date care însă nu sunt destul de solide pentru a putea fi analizate. Studiul acesta va fi, bineînțeles, disponibil pe site-ul Comisiei. În ultimul rând, Comisia ENVI, în proiectul de rezoluție referitor la Copenhaga, arată că Uniunea Europeană este singura entitate regională din lumea întreagă care și-a asumat niște obiective obligatorii pentru atingerea unor obiective de reducere a emisiilor de carbon prin adoptarea pachetului climă-energiei. Comisia salută această declarație și speră ca statele terțe să-și asume și ele astfel de angajamente obligatorii. Decizia referitoare la sectoarele de activitate care sunt supuse relocării trebuie luată însă înaintea acesteia. Iată de ce decizia este, bineînțeles, supusă revizuirii în urma rezultatelor de la Copenhaga. Iată ce este important. Danke, Herr Kommissar Dimas, für diese Präsentation. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea aceasta. E clar, lista aceasta de relocare a emisiilor va fi revizuită după conferința de la Copenhaga, iar Parlamentul va fi implicat în acest proces de, re- de reformare-revocare. Stimați colegi, sunt absolut convins că cu toții doriți să luați cuvântul lucrul acesta nu va fi posibil. Avem 27 de doritori de a lua cuvântul. Lista este acum închisă. E clar că nu vor putea lua cu toții cuvântul. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura, a, pentru a garanta acest drept. Ne vom limita la un minut și jumătate pentru fiecare intervenție. Începe Karl-Heinz Florenz pentru un minut și jumătate. și v-am rugat de asemenea să adresați întrebări cu privire la Copenhaga în special. Uh, aceasta este o sugestie pe care o fac tuturor celor care doresc să ia cuvântul. Presupun că deja mi-ați consumat câteva secunde, secunde din uh, timpul alocat. Domnule comisar, ați prezentat uh, poziția Uniunii Europene, dar care este strategia de negociere? Cum procedăm? Uh, sunt uh, doar câteva zile până la conferința de la Copenhaga și, prin urmare, care, vă întreb care sunt uh, semnalele pozitive pe care le-ați uh, obținut deja și în ce măsură vor exista probleme la Copenhaga. Iar în al doilea rând am avut uh, o întrunire a delegației Uniunea Europeană SUA și mi-aș dori să aflu care este strategia de negociere pe care o aveți vis-a-vis de, de Statele Unite ale Americii. Very quickly, Commissioner. Linda McCavern, mulțumesc foarte pe scurt. Săptămâna trecută în Consiliul European s-a discutat aspectul de finanțare, dar nu s-a venit cu cifre concrete din partea Uniunii Europene Eh, va fi o problemă asta la nivelul negocierilor internaționale, pentru că vrem să avem un rol de lider, după cum, spune, după cum spuneam. Și eh, în privința votului pentru relocarea emisiilor de carbon, eh, ați menționat că diversi actori internaționali își vor ajusta emisiile de carbon, sperăm noi, în următoarele luni, și că se, își vor asuma angajamente. Dacă, de exemplu, Statele Unite uh, dacă ar avea un sistem de comercializare comparabil cu al nostru, asta ar însemna că unele nume, mă rog, ar dispărea de pe listă și put- ne puteți confirma că lista, oricare ar fi forma a ei, va face parte din procesul de codecizie prevăzut la articolul 10b. Mulțumesc acum Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că domnul comisar ne va mai uh, va mai sosi aici în fața noastră până la Copenhaga. Dacă nu doresc să profit, profit de ocazie să-i mulțumesc domniei sale și echipei pentru activitatea din ultimii cinci ani. Știu că mulți am exprimat aici frustrări și critici, dar în ce privește agenda combaterii schimbărilor climatice, cred că ne-a făcut pe toți mândri și îi mulțumim. Vreau să spun acum uh, despre Copenhaga, că acum două luni ni s-a spus că o țintă minimă pentru a, a putea judeca un sub, că măsurile au fost un succes, ar fi un acord Uh, care să ne asigură că mm, mm, temperatura nu va crește mai mult de 2 grade Celsius, care să implice toate țările uh, importante și care să țină seama de dezvoltările științifice și tehnologice. Acum am uh, auzit recent că guvernul danez și Națiunile Unite vorbesc de ținte mai modeste. Oare ce căutăm? Căutăm o structură politică pentru ca o viitoare conferință să acorde la un acord sau poate ne puteți explica în care sunt cerințele noastre minime în ce privește un succes? Mulțumesc și acum doamna Satu Hasi. Mulțumesc, domnule uh, uh, președinte, mulțumim domnului comisar pentru că a venit astăzi aici. O întrebare legată de dezbaterea asupra relocării. Uh, a spus că lista pe care o avem noi acum pe masă e valabilă pentru reducerea unilater- unilaterală uh, cu 20%, bazată pe presupunerea că doar Uniunea Europeană își face treaba. Însă, dumneavoastră care ați participat la negocieri, ne puteți spune care este situația reală în ce privește angajamentele unor țări terțe, noastră credeți că nimeni altcineva nu face nimic pentru reducere, reducerea emisiilor sau credeți că mulți alți actori importanți uh, fac ceea ce trebuie? Deci cum evaluați situația reală? Și a spus de asemenea că această listă va fi revizuită după Copenhaga. Și asta conform procedurii de codecizie ce presupuneți? Credeți cu adevărat că în, în, în procedura de co-decizie de după Copenhaga vor exista sectoare care vor dispărea de pe listă cu adevărat? Nu vă temeți că, pentru că activitatea de lobby uh, ne sugerează că ar fi un beneficiu care trebuie păstrat, că nu vor dispărea nume de pe listă? Mulțumesc! mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit, domnului comisar. E o plăcere să vă avem aici. Conferința de la Copenhaga bate la ușă și acum întreb eu. Uh, în negocierile acestea dintr-o lume globalizată se vorbește de obicei de Statele Unite, Japonia, China. Eu cred că cea mai mare problemă o vom avea însă cu India. Dumneavoastră dispuneți de informații în legătură cu poziția Indiei, uh, care este o economie care se dezvoltă foarte rapid, știm cu toții, și credem că dacă ținem cont de poluarea din așa țară, uh, probabil că este al treilea poluator pe plan mondial. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rossi, acum. Sì, grazie. Commissario Di Ma, sono deluso. Mulțumesc, domnule comisar Dimas. Mă dezamăgește intervenția dumneavoastră că m-ar fi așteptat să vorbiți și uh, uh, ceva pentru susținerea întreprinderilor europene. Dumneavoastră v-ați referit de reducerea emisiilor, un prim edu- e- e- obiectiv care este consistitor pentru industrie, garanții ca țările în, în curs de dezvoltare să-și limiteze uh, emisiile, dar cu în plus, al treilea punct, finanțări din partea Uniunii Europene pentru a susține țările în curs de dezvoltare. Deci pentru a susține inovările tehnologice acelor industrii care sunt concurente cu noi. Deci obiectivul dumneavoastră este de a finanța o țară uh, terță pentru a-și îmbunătăți tehnologiile, pentru că apoi să poată face încă și mai uh, aprigă concurență firmelor noastre. Dacă acestea sunt obiectivele Comisiunii Europene, eu ca european sunt speriat uh, când mă gândesc la rezultatul uh, relocărilor întreprinderilor europene în țări terțe, pentru că noi nu, fac, noi nu mai suportăm uh, costurile și ei își îmbunătățesc tehnologia. Eu sper că dumneavoastră să vă fi făcut un examen de conștiință serios, pentru că eu mă așteptam de la dumneavoastră în calitate de comisar, să ne spuneți că veți sprijini întreprinderile în criză în Europa, nu că finanțăm uh, țări terțe și că avem încă și mai multe cheltuieli pentru firmele noastre. Uh, Richard Seber. Mulțumesc, domnul Seber. Danke, Herr Präsident. Äh, ich möchte Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc comisarului pentru munca depusă în domeniul acesta al protecției a mediului înconjurător. Vreau să-l întreb de asemenea cum crede că va putea integra delegația Parlamentului European în echipa de negociere. Știm că mulți dintre colegii noștri vor merge la Copenhaga și, prin urmare, vă întreb cum ne veți uh, include pe noi, reprezentații cetățenilor, într-o manieră eficientă în negocieri. În al doilea rând, Uh, foarte mulți actori globali, Statele Unite ale Americii, China, Japonia, etc., vor uh, vorbi despre protecția mediului înconjurător, mai puțin despre eficiența energetică. Cum veți vor putea dumneavoastră vorbi despre un sistem de uh, energie eficiență, uh, despre, de eficiență energetică și cum veți putea evalua succesul uh, negocierilor de la Copenhaga. În al treilea rând, în, cea, în cadrul sistemului ETS se pierd foarte mulți, mulți bani care ar putea fi investiți. În alte domenii lucrurile acesta nu se întâmplă. Cum ne putem asigura că resursele financiare rămân la nivelul uh, întreprinderilor pentru că acesta să poată întreprinde măsurile necesare pentru pentru a rămâne competitivi pe piața mondială. Vă mulțumim, domnul Franco. Merci, monsieur le commissaire. Je mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, și eu uh, uh, mă asociez felicitărilor și mulțumirilor colegilor noștri. În cadrul pregătirilor pentru Copenhaga am, aș, am auzit aici ca, în lupta împotriva schimbărilor climatice. votre sentiment parce que sous l'angle de la lutte. Uh, trebuie să se implice uh, uh, măsurile luate în, privința uh, defrișărilor. Când noi auzim de multe ori vorbindu-se despre o industrie durabilă în Uniunea Europeană și în, în ce privește defrișările, chiar dacă problema unui acord internațional pentru sursele de finanțare necesare rămâne uh, punctul principal al problemei, Um, problema responsabilizării țărilor tropicale în, uh, în implementarea și controlul programelor naționale de luptă împotriva defrișării merită să fie pusă. Și în cadrul inițiativei RED, de exemplu, până unde se va putea merge pentru că țările industrializate, în cerințele țărilor industrializate față de țările în curs de dezvoltare și ce va face Comisia Europeană pentru a se asigura că aceste țări sunt implicate complet în programele de cooperare împotriva defrișării. În plus, față de aceste măsuri de cooperare externă pentru a lupta împotriva defrișării, da, președintele întrerupe vorbitorul. Mulțumesc. acum uh, Mario Pereiro. Eh, grazie Presidente. Eh, signor Dimes, Domnul Pirillo, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eh, iau act de atenția pe care dumneavoastră o acordați populațiilor din zona mediterană și situația cu deșeurile toxice și radioactive pentru că sunt prezente pe fundul apei niște nave care erau încărcate cu material radioactiv, material periculos. Apoi, am urmărit cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și v-ați ocupat de multe probleme, probleme foarte importante pentru Europa, sigur, care figurează pe agenda Comisiei și agenda instituțiilor europene, probleme care sunt, repet, uh, uh, tot timpul discutate în Comisia noastră. Eu cred că a fost o prezentare destul de exhaustivă și au, întrebările care v-au fost adresate vă pot uh, face, vă pot da o idee în legătură cu acțiunile care trebuie întreprinse în viitor. Dar eu vreau să spun că după Copenhaga, sigur, vom putea discuta rezultatele în cadrul acestei comisii. Mulțumesc! Doream să vorbim doar despre protecția mediului înconjurător. Nu știu dacă vreți să răspundeți la întrebarea cu privire la navele de pe fundul mării. Uh, da, asta rămâne la latitudinea dumneavoastră. Chire Petrope, ne pali harama să ne de operă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Arsenis, este o adevărată mulțumire pentru noi să vă aflați din nou aici în fața noastră, domnule comisar. La ultimele conferințe s-a vorbit despre un posibil acord cu Statele Unite. Însă, la întâlnirile pe care le-am avut cu membrii Congresului American, am avut senzația că va fi foarte greu ca Statele Unite să ajungă la un acord internațional, pentru că au nevoie de 67% din voturi în cadrul Senatului pentru a adopta acest lucru. Iată de ce n-ar trebui să reluăm acum acea analiză a strategiei Uniunii Europene, pentru că se pare că Statele Unite nu doresc să ajungă la niciun fel de acord internațional. Pe de altă parte, se pare că la nivelul Senatului se va adopta o măsură pentru protejarea pădurilor. Vreau să vă întreb dacă și noi vom adopta măsuri similare în Uniunea Europeană. Domnul Panayotov. Thank you. Mulțumesc. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu delegația de la Washington. Doar câteva cuvinte foarte pe scurt. Cinci membri ai Parlamentului au participat, domnul Joe Linen conducea acea delegație. A fost o întâlnire foarte dificilă, foarte controversată. Am avut discuții îndelungate. Dar Până la urmă am reușit să ne apropiem și principala contribuție a fost a domnului Leinen, care a reușit să-i convingă printr-o conferință de presă importantă că acest lucru este important pentru toată lumea și știm foarte bine că americanii sunt cu picioarele pe pământ. La început erau oarecum reticenți în discuțiile pe care le-am avut. Iată de ce cred că e nevoie ca acest dialog să fie din ce în ce mai intens pentru a avea succes pentru toată lumea. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru florile oferite. Ar fi, uh, ar fi încântător dacă discuțiile noastre ar uh, contribui la schimbarea atitudinii uh, Congresului American. Poate că, cel puțin, cum spuneați dumneavoastră, gheața s-a, s-a spart. Însă, haideți să trecem la domnul Dal. Commissaris, hartelijk welkom. U heeft onze steun voor... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în uh, cercul nostru, domnule comisar. Este vorba aici despre o serie de teme foarte importante cu, care afectează conferința de la Copenhaga. Ați vorbit despre diversitatea biologică, despre defrișări și tocmai de aceea dați-mi voie să vă adresez o întrebare foarte concretă. Dacă dorim să împiedicăm defrișarea pădurilor, atunci cu siguranță efectele uh, Domnul președinte întrerupe, uh, funcționează în interpretarea greacă, germană, italiană. Da, se pare că din nou totul funcționează. Domnule, uh, domnule aveți din nou cuvântul. Din păcate însă, dragatul nu și-a aprins microfonul. Însă situația s-a remediat. Deci revenind, domnule comisar, vorbeați despre defri- defrișarea pădurilor. În momentul în care vorbim despre defrișarea pădurilor, trebuie să creăm și în acest domeniu un sistem de comercializare a emisiilor de dioxid de carbon, însă până în momentul de față nu am putut uh, ajunge la un acord. Ce se întâmplă cu înjumătățirea uh, sumelor uh, sau kilometrilor de pătrați de pădure care vor fi de, defișați până în 2020? Este o întrebare foarte concretă. Cum veți uh, împiedica sau veți atinge acest rezultat? Da, domnule președinte, o întrebare foarte concretă. Uniunea Europeană oferă posibilitatea statelor uh, industrializate să folosească cotele RED până în 2020 și cum se poate face lucrul acesta fără subminarea integrității uh, din punct de vedere al obiectivelor de mediu a tuturor lucrurilor care au fost realizate până în momentul de față. La Bangkok s-a vorbit uh, despre combaterea transformării pădurilor uh, în uh, monoculturi. Am vorbit despre asta la Bangkok, mai apoi uh, textul a fost schimbat. Să sperăm că la, la Barcelona textul va fi din nou prezentat în formula pe care am discutat-o la Bangkok. Și aș dori ca membrii comisiei să ne garanteze faptul că vor sprijini acest acord. Thank you, Peter Lise. Domnul Lise, Vă mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, la rândul meu îi mulțumesc domnului Dimas pentru colaborarea intensă pe care am avut-o în ultimii ani. Cred că, în ceea ce privește relocarea emisiilor, ați uh, depus un efort susținut și pozitiv și, de asemenea, mi-aș dori să vă spun că și în ceea ce privește finanțarea, aspectul finanțării, ați uh, depus uh, eforturi încununate de succes. Ați menționat includerea în aceste surse de finanțare a bugetului european această idee trebuie să fie în continuare discutată la nivel de Parlament European. Dacă e să oferim miliarde și miliarde de euro, Parlamentul trebuie să-și dea acordul și, de asemenea, trebuie să ne, să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți în scopurile pentru care au fost destinate. În al doilea rând, mi-aș dori ca întrebarea pe care a adresat-o domnul Weber să, fie, să primească un răspuns cât se poate de clar și în ce măsură statele membre sunt de acord cu creșterea nivelului ambițiilor de la 20 la 30%? Și, în al treilea rând, de ce apare atât de rar or, câte o referire la transportul maritim și transportul aerian? Uh, Comisia nu a spus absolut nimic în uh, acest sens. 10% reducere în transportul aerian este, una, uh, um, este un obiectiv deloc ambițios și, în al cincilea rând, domnule comisar, anul trecut, în momentul în care am vorbit despre, la nivelul plenului despre transportul aerian, dumneavoastră ne-ați asigurat că veți face o propunere în, această, în acest sens. Până în momentul de față nu am primit această propunere. Dați-mi voie, să, domnule președinte, să închei um, întrebarea. Când va veni așadar această propunere din partea Comisiei? Doamna Grostet. Merci, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Euh, je voudrais revenir sur le problème des fuites de... Mulțumesc, aș vrea să revin la problema relocării emisiilor de carbon, pentru că noi ne-am luat angajamentul să evităm acest lucru, dar tratatele internaționale nu fac distinție la nivelul țărilor între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, deci nu iau în considerare țările cele mai avansate, dezvoltate. Știm că în China e o creștere economică foarte rapidă, foarte bine, de altfel, însă țări cum ar fi China, India, Brazilia nu sunt considerate ca țări care trebuie să contribuie la același nivel cu noi la reducerea gazelor cu efect de seră, pe când ele sunt cele mai mari consumatoare de carbon. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în această problemă și oare nu trebuie în criteriile pe care le vom utiliza pentru a hotărâi dacă Copenhaga este o reușită sau nu, oare nu trebuie să luăm în considerare eforturile, tocmai eforturile și angajamentele care vor trebui asumate de Brazilia, India, China. Cu... Mulțumesc și acum Edith Estrela. Obrigada, Presidente. Sr. Comissário, eu gostaria de voltar eh, à forma de financiamento, que me parece. Mulțumesc, uh, domnule comisar, vreau să mă refer la metoda de finanțare. Această formă de finanțare mi se pare vagă și nedefinită, deși ea este un aspect foarte important uh, dacă dorim să reușim la un, să ajungem la un acord global. Uh, sursele de finanțare necesare nu se bucură de un consens pentru că și sumele nu sunt consensuale. Unii vorbesc de 100 de miliarde, uh, Uh, alții vorbesc de 15 miliarde pe an, 10 miliarde, în fine, părerile sunt împărțite. Așa că v-aș întreba uh, pentru a uh, ce trebuie făcut exact și cine anume va finanța acest, acest ajutor pentru țările în curs de dezvoltare, că nu poate doar Uniunea Europeană să își se încarce cu această sarcină a finanțării. Iar apoi partea mm, ce îi revine Uniunii Europene de finanțare va proveni din fonduri suplimentare sau din uh, alte fonduri? Mulțumesc acum domnul Victor, Victorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Dumneavoastră, vă este cunoscută poziția mea față de lipsa unei clauze de echitate în propunerea adresată țărilor în curte de dezvoltare. Uh, deci lipsește o clauză de echitate. La Barcelona, unele țări africane au ieșit, au părăsit discuțiile. Cum puteți dumneavoastră comenta, domnule comisar, acest lucru? Mulțumesc. Dankeschön. Corinne Lepage. Mulțumesc, Corin Lăpaș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Întrebarea mea se referă la relocarea emisiilor de carbon. Oare Uh, când a întocmit această listă, Comisia a încercat să vadă concret uh, care vor fi rezultatele, dacă are o idee precisă uh, în legătură cu numărul de tone de carbon care ar fi relocate și nu ar participa la sistemul de um, licitație și care ar fi consecințele reale ale acestei liste. Mulțumesc! Michel Tremopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Noi urmărim îndeaproape ceea ce face domnul Dimas și sperăm să fie reales pe postul de comisar. Pe de altă parte, considerăm că se încearcă o subminare a caracterului obligatoriu al COP15. S-a vorbit de o decizie cadru la început și acum se vorbește de o simplă declarație. Poziția noastră este foarte delicată la conferința de la Copenhagen. Însă se pare că nu suntem întotdeauna dispuși să asumăm ceea ce spun oamenii de știință și, din potrivă, noi ar trebui să fim lideri, nu să rămânem în urma acestora. Grupul de experți IPCC a spus acest lucru cu claritate. Țările dezvoltate trebuie să-și reducă emisiile cu 40% față de nivelul din anii 90 și cu 80% pentru anul 2050 dacă dorim să îndeplinim obiectivele noastre. Iată de ce e nevoie de a ajunge la un acord internațional și pentru aceasta Uniunea Europeană ar trebui să-și ridice ambițiile până la o reducere de 30%. De aceea vreau să vă întreb Comisia ce fel de măsuri consideră că ar trebui revizuită? De ce Comisia este împotriva unor obiective obligatorii pentru eficiența energetică? Și o ultimă întrebare. S-a discutat între Comisie și Guvernele Naționale și cu Parlamentul European? Mulțumesc. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am auzit de mai multe ori astăzi că după întâlnirea de la Copenhaga, lista sectoarelor de activitate va fi revizuită. Și aș vrea să știu ce înseamnă această revizuire. Vor fi adăugate noi sectoare de activitate pe listă sau sectoarele care acum se află pe listă vor fi eliminate de pe aceasta? și care este calendarul pe care îl avem? Când va veni Comisia cu o nouă listă după Copenhaga? De asemenea, aș vrea să știu dacă aveți și o alternativă, un plan B, în cazul în care majoritatea participanților nu sunt de acord cu propunerile noastre. În special, dacă principalii parteneri nu sunt de acord, ce putem face altceva? Domnul János Ardor. Mulțumesc. Am trei întrebări pentru domnul comisar. În primul rând, în ceea ce privește finanțarea, vorbim aici despre două perioade, 2010-2012 și o altă perioadă începând cu 2013. Domnule comisar, susțineți ideea că în această primă perioadă, 2010-2012, statele membre ar trebui să contribuie la această finanțare în mod voluntar, iar în a doua perioadă, începând cu 2013, sunteți de acord cu poziția că statele membre ar trebui să contribuie la aceste finanțe în funcție de puterea lor economică? O a treia întrebare. nivelul economiilor de cote de carbon până în anul 2012 și, până anul, și după anul 2013 e ceva pe care susțineți sau nu? Și doriți să reduceți aceste emisii dacă statele membre vechi n-au reușit încă să-și îndeplinească obligațiile, ce vor face atunci statele noi și ce le veți impune să facă? Mulțumesc! Doamnă de Grunt, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului comisar pentru că a venit aici și pentru cuvintele frumoase în legătură cu rezoluția noastră. Două întrebări. O primă întrebare referitoare la această rezoluție. Ce considera ce părere aveți despre alineatul 18 în legătură cu atenuările care trebuie făcute și faptul că nu trebuie folosită o sumă de peste 30 de miliarde până în anul 2020. Și o a doua întrebare, aș vrea să faceți niște comentarii în legătură cu protocolul de la Kyoto și post-Kyoto, ținând cont de poziția Uniunii Europene de la Bangkok, care dorea să se ajungă la un acord unitar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jurgensen. Mulțumesc, domnule comisar. Poate puteți să ne explicați ce fel de date a folosit Comisia atunci când a realizat acea evaluare a obiectivelor de atenuare pentru cele trei țări, Norvegia, Islanda și Elveția? Care erau sursele acestor date? și ce date, de ce date mai aveți nevoie pentru a face aceeași evaluare pentru China, Brazilia, Japonia și așa mai departe. Și sunt convins că chiar dacă nu aveți aceste date la momentul acesta, aveți oarecum niște indicații într-un anumit sens sau în altul și dacă veți putea ajunge la o listă mai lungă sau mai scurtă. Și o ultimă întrebare, oarecum diferită. Spuneți că doriți să respectați în continuare acel obiectiv de 2 grade Celsius. Aceasta înseamnă că toate statele dezvoltate trebuie să reducă 40% până în 2020. Știm ce înseamnă aceasta și pentru Statele Unite și vreau să vă întreb dacă vi se pare că este în continuare un obiectiv realist sau nu. Domnul Schlitter. Thank you for five years. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să vă mulțumesc pentru o cooperare bună timp de 5 ani și pentru câteva conflicte interesante. O primă întrebare. Cum ne puteți asigura că nu vom permite Statelor Unite să uh, slăbească acest acord? Și dacă putem face un acord cu anumite state din cadrul Statelor Unite, a un acorduri bilaterale. O a doua întrebare putem ajunge la acel obiectiv de 2 grade până în anul 2020 doar cu o reducere de 20% sau avem nevoie de o reducere de mai mare de 20%? Și ce părere aveți despre o reducere de 30%? Care este definiția pe care o dați la un acord global cu această reducere de 30% pentru noi? Și acum pentru relocarea emisiilor. Cum veți face revizuirea acestei liste atunci când ni se vor alătura și alte țări? Și cum veți evita faptul ca industria să-și mențină investițiile în continuare pentru a putea îndeplini criteriile. N-ar fi mai bine oare să avem o listă care se bazeze pe cei mai buni 10 performanți, de exemplu, și să includem, de exemplu, subsectoare în anumite sectoare de activitate. De exemplu, dacă avem o substanță uh, de fertilizare care îndeplinește anumite criterii și alte substanțe care nu îndeplinesc aceste criterii, atunci ce facem, ce includem pe listă și ce nu. Domnul Schilakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, țara noastră este mândră de munca pe care ați făcut-o în ultimii ani, domnule comisar Dimas. Aș vrea să mă refer aici la o chestiune foarte concretă. La ultimul summit G20 s-a luat o decizie. Și anume să se reducă subvențiile pentru combustibil, subvenții care sunt aplicate în mai multe țări. E vorba de 330 de miliarde de dolari anual, subvenții foarte importante, vă dați seama. Și adevărul e că dacă renunțăm la aceste subvenții, atunci putem reduce cu 10% emisiile până în anul 2050. Aceste subvenții se adresează în special clasei mijlocii și de asemenea anumitor producători din uh, domeniul industriei petroliere. Și aceste subvenții sunt parțial cele care provoacă ambuteiajele pe care le avem în multe din orașele noastre. Se cheltuiesc foarte mulți bani pe aceste subvenții și vreau să vă întreb dacă la Copenhaga se va vorbi și de aceste chestiuni naționale sau nu. Mulțumesc. În Crista Clas. Doamna Clas, vă rog. Comisar. Vă mulțumesc, domnule comisar. Reuniunea de la Copenhaga nu va fi una facilă. Aceasta este părerea noastră cu a tuturor cum se asigură Comisia Europeană că toate fondurile care sunt alocate statelor în curs de dezvoltare și vor fi în continuare puse la dispoziția acestora sunt într-adevăr folosite în uh, domeniul în care trebuie să fie folosite? Vorbiți despre planuri de transfer de energie uh, promovate de statele în curs de dezvoltare. Ei bine, eu cred că trebuie să investim uh, în conștientizare, în educație, pentru a ne asigura că nu vor fi repetate greșelile pe care tocmai uh, în momentul de față încercăm să le înlăturăm la nivel european. Avem uh, nevoie de aceste uh, programe de educație atât în ceea ce privește arderea combustibililor fosili, cât și în ceea ce privește energiile regenerabile. Să ne gândim, de exemplu, la Burkina Faso și la, la energia solară care ar putea fi uh, Uh, valorizată acolo. Trebuie să ne gândim cum putem ajuta aceste state în curs de dezvoltare, pentru că dacă nu suntem uh, cu toții de acord, noi cei din statele dezvoltate, cu siguranță vom uh, aduce doar pagube statelor în curs de dezvoltare pe care ne propunem să le ajutăm, de fapt. Vă mulțumesc. Domnul, domnul de Lange. Doamna, de Lange. Uh, Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun doar o întrebare. Este vorba despre lista de relocare a emisiilor de carbon. Este important ca Europa să ia în considerare tocmai ramurile industriale care sunt cele mai afectate de această decizie. Sperăm să ajungem la un acord uh, cu siguranță. Domnul comisar ne-a spus că această listă va fi, uh, va fi uh, uh, regândită după discuțiile de la Copenhaga. Uh, vorbim uh, aici despre o dată exactă pentru această, pentru această regândire a listei. Ni s-a spus că se vor discuta, se vor putea discuții cu Parlamentul, dar aceste discuții ar putea dura 2 ani. Ei, care este, este propunerea dumneavoastră în ceea ce privește calendarul. Dacă primim această nouă listă în iunie, cu siguranță discuțiile vor uh, continua mult mai mult. Doamna Rospach. Domnule comisar, spuneați că aceste proiecte de reducere a emisiilor de dioxid de carbon trebuie să fie finanțate de către statele industrializate și statele care se dezvoltă în momentul de față din punct de vedere economic. Care sunt aceste state? În al doilea rând, uh, Comisia vorbește despre uh, implementarea unor măsuri identice uh, care se vor referi practic la apa, uh, apa proaspătă, apa de potabilă. Uh, vreau mai multe clarificări cu această, pe această temă. Doamna Sui. Mulțumesc. Sigur că trebuie reduse emisiile de CO2, dar trebuie să prezervăm, să păstrăm și sursele naturale de carbon, ocean, oceanele și pădurile Uh, a fost evocat aici defrișarea și suntem de două ori penalizați pentru că defrișarea uh, atrage arderi și emisii de CO2. Vă mulțumesc că v-ați exprimat o viziune globală a acestei probleme, deci e vorba și să ținem cont de prezervarea, de păstrarea zonelor naturale, nu numai de reducerea de dioxid de carbon. Wunderbar. 27 de persoane care au dorit să ia cuvântul, nu 28. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, disciplină. Există o serie largă de întrebări care au fost adresate. Nu știu cum veți uh, răspunde la ele, însă domnul comisar și-a luat notiții, notițe la fiecare întrebare. Cred că ar trebui să sintetizați răspunsurile dumneavoastră. Mai întâi de toate v-aș ruga să vă referiți la relocarea emisiilor de carbon și să oferiți răspunsuri la celelalte întrebări în măsura în care aveți posibilitatea. Vom îi vom ruga pe interpret să rămână în sală chiar după ora 12.30, care este ora oficială pentru încheierea ședinței, însă dorim să mai discutăm 5 minute înainte de vot. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, don't forget that what we, uh... În ceea ce privește relocarea de emisii, Trebuie să ținem cont că ceea ce implementăm aici este, de fapt, acordul realizat prin codecizie între Parlamentul European și Consiliu. Pentru că propunerea inițială a noastră, a Comisiei, nu era aceasta care este acum. Iar dacă dorim să implementăm această directivă, aș vrea să vă spun că suntem foarte atenți și urmăm îndeaproape ceea ce ne spun experții noștri juriști. Și încercăm să respectăm ceea ce ne spune serviciul juridic. Înțeleg că și dumneavoastră aveți uh, un serviciu juridic cu care nu m-am întâlnit, dar am înțeles că părerile lor sunt în conformitate cu ceea ce propunem noi. Principala problemă care se pune este dacă această listă poate fi revizuită sau nu, dacă pot fi adăugate sau scoase de pe listă anumite sectoare de activitate. Ambele lucruri se pot face în conformitate cu o evaluare care se va face până în iunie 2010 și aceasta după acordul și rezultatele de la Copenhaga. Și, bineînțeles, prin procedură de codecizie. Acest lucru s-a hotărât atunci când am dezbătut această directivă și trebuie respectat. Acesta este deci răspunsul și sper să votați ținând cont de ceea ce este important și ținând cont de faptul că n-ar trebui să uh, obstaculizăm această procedură. Sunt foarte multe întrebări care s-au pus și s-au făcut afirmații foarte interesante. Încerc să le grupez oarecum pe cât posibil. Am să încep cu întrebarea domnului Prodi. și anume faptul că țările africane au refuzat ieri să continue procesul de la Barcelona pentru a pregăti negocierile înainte ca țările dezvoltate să-și asume anumite angajamente clare, obiective și cifre clare. Și pot să vă spun că sunt absolut de acord cu țările africane și noi dorim același lucru. Însă, dacă ne uităm din celălalt punct de vedere, celelalte chestiuni importante și negocierile care sunt întrerupte în felul acesta, cred că acesta nu este modul ideal de a promova negocierile. Și în acest grup de țări africane, principalul rol, să zic așa, l-au avut nu doar țări africane precum Sudanul, ci și alte țări precum Arabia Saudită, Bolivia și mai departe, țări care nu au un rol foarte constructiv. Dar vom reveni la acest punct. O întrebare care are legătură cu aceasta referitoare la plângerile făcute de anumite țări, în special India, că țările dezvoltate, practic, uh, omoară în fașă procesul de la Kyoto. De fapt, aceasta este absolut compatibil cu ceea ce spunem noi și anume că preferăm să avem un singur document legal și am să vă explic de ce preferăm, nu spunem că excludem alte alternative, dar preferăm un singur document. Ce înseamnă practic să renunțăm la Kyoto? să omorâm, să spunem așa, procesul de la Kyoto. Uniunea Europeană știți foarte bine că susține procesul de la Kyoto, știți că am lucrat mult în acest sens și vreau să deschid aici o paranteză să vă mulțumesc pentru cooperarea bună pe care am avut-o în ultimii ani și aceasta pentru a lupta împotriva schimbării climatice și în alte domenii ambientale. Toate aceste lucruri le-am obținut cu susținerea dumneavoastră activă a Parlamentului European, a NGO-urilor, fără de care n-am fi ajuns la rezultatele la care am ajuns astăzi. Și ceea ce a spus de altfel și domnul Barroso este că principala moștenire pe care o avem pentru această comisie este ce s-a obținut în domeniul mediului. Ce se va întâmpla însă pe viitor? Pentru că, bineînțeles, clima va fi prioritară pe agenda, nu doar în Uniunea Europeană și nu doar din motive de mediu, ci și din motive economice și de securitate și din alte motive nenumărate. Sunt convins că Comisia își va menține poziția de până acum. Și acum pentru prietenul meu din Grecia, domnul Tremopoulos. În legătură cu mandatul meu, știți că am avut alegeri în Grecia. Guvernul se hotărăște nu în funcție de performanță, ci în funcție de motive politice, deci nu mă aștept neapărat ca mandatul meu să fie renoit, dar oricum cred că noul guvern va numi un comisar foarte bun care va continua munca pe care am început-o, indiferent în uh, ce domeniu va trebui să acționeze. Referitor la Kyoto. După cum am spus, Uniunea Europeană este cel mai mare susținător al procesului de la Kyoto. Noi am luptat pentru ratificarea protocolului de la Kyoto. pe care îl avem de pe 16 februarie 2005 a intrat în vigoare și aceasta în urma negocierilor și a presiunilor făcute de Uniunea Europeană. Toate acestea au fost rezultatele muncii noastre din perioada anterioară. Și noi aplicăm protocolul de la Kyoto, avem sistemul de comerț cu emisii care funcționează, funcționează cu succes. Avem de asemenea investiții făcute în mecanismul de dezvoltare curată și prin cele două mecanisme, deci comerțul cu emisii și mecanismul de dezvoltare curată. Și am făcut investiții în lumea întreagă și 80% din investițiile pentru mecanismul de dezvoltare curată provin din Uniunea Europeană. Un lucru semnificativ din utilizând fonduri din fondul de adaptare al Națiunilor Unite și, vă spuneam, 80% din aceste fonduri vin de la Uniunea Europeană. De asemenea, am construit legislația noastră pentru până în 2020 pachetul clima-energie, ținând cont de protocolul de la Kyoto și ținând cont de ideile de acolo. Deci susținem protocolul de la Kyoto. Iar la viitorul acord de la Copenhaga, la întâlnirea de acolo, am spus clar că dorim ca Copenhaga să țină cont de Kyoto și că principalele mecanisme și arhitectura de bază a protocolului de la Kyoto ar trebui să fie transferate direct la Copenhaga. Iar un document unic, obligatoriu, pentru că domnul Davis mă întreba la început în, leg în legătură cu acordul politic, voi reveni la acest punct. Bineînțeles că un document unic ar fi mai bun din motive de participare, în primul rând, pentru că un document unic ar putea fi ratificat în același timp, în timp ce dacă am avea două sau trei documente separate, procesul de ratificare ar fi diferit și nu putem avea o participare a tuturor țărilor în același timp. De asemenea, din motive de coerență, pentru că dacă avem un singur document, nu pot apărea incompatibilități între documente diferite din motive instituționale, de asemenea, Acestea sunt cele mai importante. Pentru că discuția noastră de acum, dacă avem nevoie de un document unic sau nu, dacă vom avea un amendament la protocolul de la Kyoto, ceea ce doresc americanii, de exemplu, și dacă americanii vor participa cu diferențierea necesară în ceea ce privește conținutul, dar nu în ceea ce privește procedurile legislative. Deci, avem nevoie de un document unic, obligatoriu, dar, bineînțeles, nu excludem posibilitatea utilizării așa cum cer alți parteneri internaționali, unor documente paralele pentru a evita problema noului document Kyoto sau non-Kyoto. Acest lucru este foarte important, de exemplu, în Statele Unite, pentru că ei nici nu doresc să, nu, să, să audă pronunțat numele de Kyoto. Nu vor să discute despre acest punct. Dacă suntem de acord pentru un acord politic, în cadrul concluziilor Consiliului European și, de asemenea, în concluziile Consiliului de Mediu de pe 21 octombrie, se arată clar că dorim un acord global, obligatoriu, global însemnând toate statele lumii, țări dezvoltate și țări în curs de dezvoltare cu responsabilități diferențiate, incluzând toate sectoarele de activitate, sectorul maritim, forestier, sectorul aviației, care nu erau până acum acoperite de acordurile internaționale anterioare. Și, de altfel, noi suntem primii care avem un obiectiv de 10% pentru aviație și 20% pentru transportul maritim. Aceste chestiuni au fost dezbătute pe larg, de altfel, la Consiliul de Mediu și uh, Consiliul a susținut atitudinea noastră. Deci dorim un acord ambițios, global, coerent, pentru a ajunge la acel obiectiv de mai puțin de 2 grade Celsius de creșterea temperaturii. Obiectiv care a fost acordat în Italia în iulie la Aquila. Deci, Uniunea Europeană este de acord cu acest lucru. Se spune că acest obiectiv este în conformitate cu datele științifice și că peste aceste 2 grade Celsius am avea consecințe negative catastrofale. Deci va trebui să limităm această creștere a temperaturii până în anul 2015, până la 2 grade Celsius față de uh, epoca preindustrială. Aceasta se reflectă în concluziile Consiliului European și aceasta este poziția UE pentru negocierile care vor avea loc la Copenhaga. Acum, referitor la acordul politic. În ziare, astăzi și ieri, ați putut citi că prim-ministru danez, în calitatea sa de președintele COP15, a spus că se dorește un acord ambițios și obligatoriu din punct de vedere politic, care să conțină principalele uh, uh puncte cheie care sunt necesare pentru acest obiectiv de mai puțin de 2 grade Celsius. Dar e un lucru spus de prim-ministru danez. Asta este declarația domniei sale. Noi ne luptăm pentru niște, un acord obligatoriu Ah, mă scuzați, eh, mi s-au pus atâtea întrebări și aș dori să mulțumesc tuturor, să, să răspund tuturor, dar știu că timpul nu-mi permite. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc foarte mult, mai ales pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în toți acești ani și sunt sigur că ce am făcut în toți, în toți acești ani împreună se va dovedi foarte important pentru planeta noastră, pentru Europa, și acum termin, închei, pentru că un coleg uh, italian a spus că nu avem grijă de industria noastră. Ba, lucrurile stau uh, total pe dos. Uh, industria noastră este foarte importantă și de aceea am și făcut această listă, plus că am inclus în sistemul de comercializare o măsură care ne spune ce va fi făcut în cazul în care nu se ajunge la un acord internațional pentru ca uh, să nu avem probleme de competitivitate pe viitor. Dar asta se va vedea după ce se va evalua uh, rezultate, rezultatul la care se va fi ajuns la Copenhaga. Un alt lucru important este că pachetul nostru climă și energie este foarte uh, important pentru industria, economia, pentru competitivitatea europeană, pentru că uh, conține stimulente pentru investiții ecologice, pentru eco-inovare. Și nu uitați <clears throat> că sectoarele care se dezvoltă cel mai rapid din economia europeană sunt așa numitele industrie ecologice, verzi. Noi creăm multe locuri de muncă verzi, ecologice, și vedeți că acest lucru se, uh, este imitat în întreaga lume. Obama are aceleași planuri, la fel și China și Corea de Sud. Planuri din ce în ce mai ambițioase în ce privește investițiile în sectoarele ecologice. Sunt încă și mai ambițioase decât planurile noastre. Corea de Sud investe, investește 70% din planul lor de redresare în tehnologii ecologice. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule comisar Dimas. Dacă asta este ultima ocazie în care v-ați aflat aici, în fața dumneavoastră, vă mulțumesc în numele tuturor membrilor pentru angajamentul dumneavoastră, dar ne vom mai întâlni la Copenhaga. Numai dacă nu va veni noul comisar pentru mediu. Dar când v-am întâlnit uh, uh, în, primul, în prima dată, m-ați întrebat dacă veți mai fi încă comisar la Copenhaga. Eu cred că da, pentru că tratatul va intra în vigoare doar probabil la 1 decembrie, dar din audierile noastre uh, cred că nou comisar uh, nu va intra în acțiune, să spunem așa, decât de la 1 ianuarie. Avem nevoie de dumneavoastră în Copenhaga pentru că sunteți atât de angajat în toate problemele legate de mediu și de protecția acestuia. Mulțumesc încă o dată pentru că ați venit aici, că ați conlucrat așa de bine cu comisia noastră în ultimii 5 ani. Mulțumesc și vă urez numai bine. Deci facem acum o pauză de 5 minute și apoi votăm ca politici, uh, grupurile politice să se consulte. 5 minute cu ochii pe ceas. So, Kolleginnen, Kollegen, fünf Minuten sind rum. Stimați colegi, cele 5 minute au expirat. Trecem acum la vot. Să facem încă o dată o încercare să, să încercăm din nou instalația, să vedem, să constatăm și numărul de membri. Întrebarea care se pune va străluci soarele de Crăciun, să uh, votați uh, da, nu sau să vă abțineți. Înainte de a răspunde la întrebare, PPU se pare că are cinci membri prea mulți sau cinci reprezentanți prea mulți. Prin urmare, coordonatorul ar trebui să spună cine votează și cine nu. S și D au unul în plus. PP în continuare doi membri în plus. SD 1 în plus. În cazul PP-ului, situația s-a rezolvat, se pare? Avem 61 de membri care pot vota. Acum vom testa. Acum putem trece la votul uh, real. Votul este deschis. În continuare, PP-ul și Socialdemocrația au un membru uh, în plus. Socialdemocrația au în continuare un, un membru care votează și nu ar trebui să voteze. Acum totul este în regulă. Votul este închis. Rezultatul 19 voturi pentru, 39 împotrivă, o abținere. Prin urmare, rezoluția a fost respinsă la nivelul comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vom reîntâlni la ora 3.